Good afternoon, colleagues. Um... Bună ziua, dragi colegi. Vom începe dezbaterea din această după-amiază. În primul rând, trebuie să um, adoptăm ordinea de zi. Dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi se consideră adoptată. Am doar câteva comunicări rapide din partea președintelui. În primul rând, aveți interpretare, dar uh, croata și uh, gaelica nu sunt uh, disponibile astăzi Aș mai dori să mai spun ceva. Asistenta mea șefă timp de șa a fost timp de șase ani alături de noi, a lucrat uh, la Comisia Libe și va părăsi Parlamentul. Vreau să-i mulțumesc pentru toată munca depusă și să o fac de râs în fața Comisiei, dar vă rog să o aplaudați. Thank you very much, colleagues. Um, and... Mulțumesc mult, dragi colegi. În același spirit, aș dori să fac um, încă un anunț rapid. Am uh, făcut niște socoteli. Știu că mulți dintre dumneavoastră au fost la vot săptămâna trecută la Strasburg. Vă mulțumesc și că ați venit astăzi. Știu că nu au putut veni mulți colegi, dar mă bucur că voi ați reușit să veniți ca să ascultați prezentarea concluziilor președinției. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am avut un număr extrem de mare de triloguri aproape uh, finalizate Asta este situația la comisia noastră, dar și uh, vreau să spun că membrii comisiei noastre au fost la echivalentul a 40 de reuniuni pline, libe, în uh, ultimul an calendaristic, mai mult decât în orice altă comisie din acest Parlament. Și prezența a fost mai mare la noi decât în orice altă comisie din Parlament. Deci vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că Um, it's not a question of um, some sort of um, nu e vorba de fapt de uh, socotel, nu de aia suntem noi cei mai buni. Ne putem gândi. Nu e vorba de cifre, ci e vorba de altceva, are legătură și cu oaspeții noștri, pe care îi, vom, îi voi prezenta imediat. E vorba de faptul că la triloguri am văzut mulți uh, prieteni vechi care așteptau de mult finalizarea legislației. Noi colaborăm cu secretariatul LIBE, căruia doresc să-i mulțumesc, dar și cu asistenții membrilor care fac o treabă extrem de bună. Și vorbesc de asistenții raportorilor din umbră, dar și ai membrilor și ai membrilor care au fost mai activi în acest mandat la noi decât în orice altă comisie. Și facem toate acestea sub presiunea crizelor externe, sub presiunea crizei refugiaților și în contextul altor probleme de securitate la care comisia noastră a trebuit să reacționeze. Și din acest motiv, ce ați făcut în ultimul an este o realizare enormă și vreau să se noteze mulțumirile în procesul verbal. De asemenea, au mai fost conferințe pe tema vieții private și așa mai departe, pe care ați continuat să le urmăriți în acest context. Deci vă mulțumesc încă o dată, dragi colegi, pentru tot ce ați făcut în ultimul an. Și spun asta pentru că atunci când se termină reuniunea, toată lumea pleacă și știu că nu, vă veți, nu mă veți mai asculta la sfârșit. Deci vă mulțumesc foarte mult! Trec acum la uh, următorul punct al nostru de pe ordinea de zi. E vorba de concluziile președinției luxemburgheze în domeniul uh, JAI. Și vreau din nou să transmit uh, cele mai sincere mulțumiri tuturor colegilor implicați în triloguri. Văd că toți cei de aici au fost implicați în triloguri. Cineva mi-a explicat că președinția luxemburgheză, parcă dumneavoastră mi-ați spus, este o serie de uh, consilii jai. A fost mai mult de atât. Cred că în ultimele șase luni președinția luxemburgheză a reușit într-un mod foarte delicat și subtil, dar cu multă muncă pentru echipa dintr-o țară atât de mică, să facă foarte multe în legătură cu um, agenda legislativă și cu unele dintre cele mai dificile subiecte la care trebuie să reacționeze Uniunea Europeană. Și ați reușit să faceți toate acestea la modul cel mai reușit și uh, abia aștept să discutăm acum cu membrii în detaliu, dar vreau înainte de toate să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Așadar, începem cu schimbul de opinii pentru cei care nu știu, domnul Etienne Schneider este uh, vicepremier și ministru de, uh, pentru securitatea internă, domnul Jean Asselborn este ministru pentru migrație și azil și domnul Felix Braz este ministrul justiției. Ne bucurăm foarte mult să vă avem pe toți aici. Am înțeles că Jean trebuie să plece foarte rapid, deci am să-ți dau ție întâi cuvântul, apoi o să fie câteva întrebări uh, direct privind chestiuni de um, azil și migrație. Știu că aveți o reuniune interguvernamentală foarte importantă imediat. Deci, în primul rând, Jean Asselborn, ministru pentru migrație și azil, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați europeni. De când a început președinția noastră, Știți cu toții, Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a migrației extrem de gravă. Fluxurile sunt foarte mari, dramele generate sunt de o amploare fără precedent. Ne-am confruntat cu situații dificile și a trebuit să reacționăm rapid, ceea ce am și încercat să facem. În timpul președinției noastre am pus bazele unei uh, abordări integrate, care include azil, frontiere, uh, returnări și migrație. Am avut o logică de tip pachet. Am încercat să uh, ne ocupăm de frontierele externe, dar și de măsuri pe uh, teritoriul intern, pentru că criza aceasta necesită o reacție globală. În întreaga noastră președinție ne-am străduit ca valorile de bază europene, solidaritatea și responsabilitatea să reprezinte pilonii politicii europene. Așadar, a trebuit ca aceste valori să fie transpuse în măsuri concrete. În ceea ce privește solidaritatea, ne-am gândit la primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională și ne-am străduit să găsim un acord privind conceptul de relocalizare în Uniune și de resettlement, de reinstalare în afara Uniunii, ceea ce, au reprezent, ceea ce a reprezentat un progres. A fost foarte greu să se obțină un acord, după cum știți, dar inclusiv datorită cooperării strânse cu Parlamentul European, căruia doresc să-i mulțumesc încă o dată, am reușit să ajungem la un acord și să relocalizăm 60.000 de persoane și să reinstalăm peste 22.000. Provocările cu care ne-am confruntat sunt, sunt grave, măsurile luate nu sunt suficiente și trebuie să luăm măsuri cu răbdare. Ideea de hotspot, de centre de criză, uh, este una importantă. Vreau să subliniez că acum șase luni conceptul de centre de criză era unul destul de vag, dar uh, astăzi astfel de centre sunt funcționale în Italia și în Grecia. Mai sunt multe de făcut în toate aceste domenii, dar uh, cel puțin calea a fost deschisă am putut constata pe teren ce se întâmplă și este inacceptabil însă că unii vor să uh, scape de uh, obligații. Iar această lipsă de solidaritate poate să pună în pericol toate bazele stabilite de noi. Ca să fac o comparație, înainte era vorba de o cale juridică exploatată doar de unele state membre la nivel național, iar astăzi avem 28 de state membre și state asociate, cum ar fi Elveția, Islanda, Norvegia, Liechtensteinul. Toate aceste state încearcă să colaboreze cu noi într-un cadru european. După părerea mea, programe ca cel de reinstalare ar trebui să reprezinte o cale de intrare uh, prin excelență în Uniunea Europeană. Astfel de programe oferă soluții durabile persoanelor în cauză și demonstrează solidaritatea statelor care primesc cel mai mare număr de refugiați din lume. În plus, un program de uh, primire umanitar se va concretiza pentru Turcia. Vreau să vă atrag atenția să nu creăm așteptări pe care nu vom reuși să le onorăm sau să creăm uh, fluxuri secundare în regiune. Pe viitor, cred că angajamentele în domeniul relocalizării și reinstalării vor putea fi interschimbabile. O solidaritate sporită cu statele terțe este necesară pentru că avem de a face cu o criză globală. De altfel, dacă ne poziționăm ca entitatea cel mai grav afectată, în timp ce alte state poartă o povară mult mai mare decât a noastră, nu ne va ajuta să progresăm. De aceea, în timpul președinției noastre, Uniunea și-a sporit cooperarea financiară operațională și nu numai cu statele terțe în domeniul migrației. În paralel cu munca în uh, cooperările existente, Consiliul a, a lucrat în ultimele luni cu continentul african și aș dori să menționez summitul de la La Valeta din 11-12 noiembrie anul acesta, parteneriatul pentru mobilitate cu Etiopia fiind semnat cu această ocazie. De asemenea, lucrăm cu statele din Balcanii de vest și cu cele din Orientul Mijlociu. În 8 octombrie anul acesta a avut loc uh, conferința de nivel înalt privind ruta Mediteranei și ruta Balcanilor de vest și, de asemenea, cooperarea între uh, Uniunea Europeană și Turcia, care a uh, început să uh, funcționeze din 29 noiembrie. Însă, aceste planuri nu trebuie să rămână literă moartă. Este vital ca ele să fie transpuse în proiecte concrete și să se asigură monitorizare um, foarte strictă ca să rezolvăm problemele de pe teren. Uniunea Europeană trebuie să-i primească pe cei care au nevoie de protecție. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să-și protejeze frontierele și, din păcate, să-i uh, trimită înapoi pe cei care nu au nevoie de protecție internațională. În același timp și tocmai pentru a evita fenomenul de migrație nereglementată, migrația legală trebuie încurajată. Așadar, orice politică de azil care uh, este coerentă și credibilă, trebuie să fie însoțită de o politică de returnare eficace. Acest lucru este cu atât mai adevărat în contextul presiunilor pe care le suportăm. De aceea, președinția luxemburgheză și-a luat angajamentul de a adopta concluzii bine țintite și operaționale pentru a avea o politică de returnare mult mai eficace. Prin intermediul centrelor de criză din Italia și Grecia s-a creat un număr foarte mare de migranți care nu pot fi returnați. Pe lângă aceste măsuri operaționale, concluziile privind statele de origine sigure ar trebui să ducă la o eficacitate comună mai mare. În acest context, revizuirea mandatului Frontex va juca un rol central și doresc să salut propunerea Comisiei de săptămâna trecută în acest sens. Pe termen scurt va trebui să punem în aplicare consolidarea acquis Schengen și gestiunea comună a frontierelor externe. Mai puțină suveranitate națională și mai multă responsabilitate comună. Toate acestea ar trebui să reprezinte soluții pentru deficiențele constatate. Va trebui um, Comisia să facă tot ce poate uh, și să um, utilizeze mecanismul de verificare și cooperare Schengen. Reintroducerea controalelor la frontiere interne a fost considerată justificată din motive de securitate și de ordine publică. Perioada maximă de uh, reintroducere a controalelor de șase luni expiră în uh, martie pentru Germania și în uh, mai pentru Austria, Malta, Suedia și Norvegia. Dacă condițiile sunt îndeplinite, un cadru european ar trebui să preia ștafeta după aceste date limită. Eu nu sunt pentru controlele la frontierele interne, dar să așteptăm uh, datele limită ale deciziilor naționale de reintroducere a controlelor la frontierele interne în cadrul crizei migrației, fără o pregătire la nivel european, ar fi un lucru absolut irresponsabil față de cetățenii noștri. De aceea, este neapărat nevoie de măsuri privind frontierele interne și, de asemenea, uh, o uh, mai bună gestiune a frontierelor externe, care trebuie să fie însoțită de căi legale. De aceea, președinția luxemburgheză dorește să încheie negocierile cu Parlamentul European pe directiva privind cercetătorii și studenții. Aceasta va atrage mai multe tinere talente în Europa și va fi o soluție pozitivă. Aș dori să închei partea legată de migrație cu următorul mesaj. Dispozitivul nostru de control la frontierele externe trebuie consolidat și o politică migratorie deschisă, dar controlată, presupune respectarea regulilor Schengen și regulilor privind azilul. Ca dreptul azilului să se aplice în mod uniform, Europa are nevoie de reguli care să fie realmente armonizate. Trebuie să um, avem o politică coerentă care să țină cont de foarte multe aspecte, cum ar fi educația și dreptul muncii. Nu trebuie să avem neapărat reguli comune, dar e nevoie de uniformitate. De aceea e nevoie de convergență între jurisdicțiile de punere în aplicare la nivel european. Și în acest scop ne-am putea gândi la implementarea unui sistem similar cu cel care există pentru protecția brevetelor. Îmi doresc să fim cu toții uh, mai voluntari și mai ambițioși în ceea ce privește crearea unei adevărate politici migratorii europene. Dați-mi voie să trec la un al doilea subiect, drag Parlamentul European și președinției luxemburgheze. E vorba de statul de drept. În decembrie 2014, în timpul președinției italiene, Consiliul Uniunii Europene și statele membre reunite în Consiliu au adoptat concluzii prin care și-au luat angajamentul să desfășoare un dialog anual cu obiectivul de a apăra și de a ocroti statul de drept în Uniunea Europeană. La Consiliul de Afaceri Generale din 17 noiembrie 2015, președinția luxemburgheză și toate statele membre ale Uniunii Europene au dat curs acestor concluzii, realizând un prim dialog politic privind respectarea statului de drept între toate statele membre. Aș dori să vă amintesc în primul rând că, în conformitate cu articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene, statul de drept reprezintă una din valorile cheie pe care se bazează Uniunea noastră. Consiliul joacă un rol cheie pentru a favoriza o cultură a statului de drept în Uniunea Europeană. Președinția luxemburgheză a considerat că este important ca dialogul să fie realizat în conformitate cu principiile de obiectivitate, de obiectivitate, nediscriminare și tratament egal între toate statele membre. De asemenea, președinția luxemburgheză se bucură de faptul că schimbul acesta s-a desfășurat uh, în mod nepărtinitor. În acest prim dialog politic Statele membre au avut ocazia de a prezenta un exemplu de bune practici și de a discuta despre provocări de nivel național și de abordarea folosită pentru a răspunde acestor provocări. Schimbul a fost unul fructuos, iar statele membre au participat activ pentru a-și împărtăși uh, experiențele naționale și opiniile. Consiliul a avut de asemenea un schimb de opinii privind statul de drept în epoca digitală. Să nu uităm că statele membre și-au uh, uh, discutat opțiunile privind respectarea statului de drept în cadrul dezvoltării pieței unice digitale. Schimbul de opinii s-a bazat pe un document elaborat de președinția noastră. În acest document, președinția a propus o examinare mai aprofundată a mai multor subiecte cheie, cum ar fi libertatea de exprimare, guvernanța internetului, protecția datelor și securitatea cibernetică. Președinția luxemburgheză reține că o relansare a dialogului politic a fost considerată pozitivă de către toate statele membre în luna noiembrie. Acest schimb ne-a permis să reperăm mai bine în ce domenii este nevoie de eforturi suplimentare la nivel național și european. Exercițiul acesta de pornire nu este doar un exercițiu intelectual abstract orice um, amestec al unui guvern în funcționarea justiției, orice derapare justițiară, orice tentativă de a uh, limita libertatea presei, reprezintă încălcări ale valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Tratatele sunt clare în ceea ce privește criteriile de la Copenhaga și este de datoria instituțiilor europene să denunțe cu tărie aceste uh, derive și să le sancționeze dacă este cazul principiul de uh, neamestec în afacerile interne ale unui uh, stat național în ceea ce privește statul de drept nu există. Atacurile de la Paris, care au avut loc la scurt timp după acest Consiliu, ne fac să ne gândim la legătura dintre statul de drept și combaterea terorismului. Pe fundalul crizei migratorii, o altă parte a discuției a arătat că aceasta trebuie gestionată respectându-se pe deplin valorile fundamentale ale Uniunii Europene și ale statelor membre. S-a acordat mare atenție nevoia de a se um, combate discursul care incită la ură și, de asemenea, de a se promova egalitatea între persoane. Președinția luxemburgheză, prin această reuniune, a pus bazele unui uh, proiect constructiv și a încurajat statele membre la o analiză autocritică în contextul statului de drept. Dar sunt conștient că acest prim dialog nu reprezintă decât un început. Evoluțiile recente din anumite state membre îmi uh, nu îmi plac și mă conving că trebuie să acordăm și mai multă importanță subiectului respectării statului de drept în Uniunea Europeană. Parlamentul European a deschis calea de când a adoptat în 15 decembrie rezoluția sa privind situația din Ungaria și aștept cu mare interes discuția din Parlamentul European pe tema situației din Polonia, pe care președintele Schulz a anunțat-o pentru sesiunea din ianuarie. Vă mulțumesc! Thank you very much, John, uh, for that. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, John. Cu voia dumneavoastră, 17 colegi doresc să intervină, așadar m-am gândit că mulți dintre aceștia vor vorbi doar despre migrație și azil, ci vor intra mai în detaliu. Deci, Etienne a fost de acord să vorbească doar mai pe scurt. Etienne și Filip, Felix la fel. Așadar, dacă putem să luăm aceste intervenții împreună și după aceea colegii pot să pună întrebări oricărui intervenient doresc. Etienne, hai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor, domnilor și domnilor deputați. Îmi face o mare onoare să vă prezint uh, marile linie, linii de lucru ale președinției luxemburgheze în domeniul securității interne și terorismului. Au avut loc două evenimente marcante în președinția noastră. Atentatul uh, de, din Talis din august și atentatele din noiembrie, 13 noiembrie de la Paris. Aceste atentate necesită un răspuns comun al Uniunii Europene în uh, conform principiilor responsabilității comune. Și eh, mulțumim pentru marea susținere a Parlamentului European eh, și precum și Comisiei. În iulie 2015, atunci când mă adreseam dumneavoastră chiar în această sală, anun- vă anunțam că am ajuns la o uh, răscruce în foarte multe domenii. Avem o strategie nouă de securitate internă, 2015-2020, cu noi reglementări ale Europolului și negocierea directivei PNR care a fost uh, dinamizată punând accentul pe lupta împotriva combatanților străini și lupta împotriva traficului ilicit de arme de foc. Am uh, înregistrat progrese pe toate aceste puncte. Doamnelor și domnilor deputați, mm, vă anunț cu mândrie că s-au luat măsuri importante și revin asupra anumitor puncte din ultimele șase luni. În, ultime, în, în lupta împotriva terorismului, aceasta a fost o prioritate a președinției noastre. Lupta împotriva combatanților teroriști străini ne-a arătat că Uniunea nu a fost în măsură să facă față acestui flux către zonele de conflict. Trebuie să mai facem eforturi suplimentare pentru a dezamorsa această tendință și uh, să facem față provocărilor pe care le constituie aceste persoane în momentul în care se întorc. Trebuie să evităm în primul rând ca uh, indivizii să nu poată să ajungă în aceste uh, zone uh, unde se desfășoară conflictele. Și, în al doilea rând, să luptăm împotriva radicalizării. Mm, trebuie să însoțim uh, lucrările de anchetă și să monitorizăm deplasările acestor indivizi. După aceea, în iunie, am uh, acționat în ceea ce privește traficul cu arme de foc pentru a uh, stăvili recrutarea de teroriști potențiali. Am organizat un Consiliu Justiție și Afaceri interne special. Uh, miniștrii au schimbat uh, opinie în legătură cu măsuri urgente depuse în aplicare în mod predeterminat. De aceste măsuri deja au avut rezultate. Consiliul a avut uh, prioritatea de a finaliza directiva PNR a Uniunii. Președinția a reușit în data de 4 decembrie să ajungă la un acord politic în Consiliu pe un text al directivei care a fost uh, votat la Comisia Libe în 10 decembrie cu o mare majoritate. Mulțumim încă o dată Parlamentului European pentru acest vot. Acest nou instrument, odată implementat, ne va permite să luptăm mai bine împotriva terorismului și criminalității organizate cu un text echilibrat și eficient. Ministrii s-au angajat printr-o, angaja, printr-o declarație comună să utilizeze opțiunile oferite de a colecta datele în, zbor, în legătură cu zborurile intracomunitare și să țină cont de datele celorlalți operatori economici, după cum cerea și Parlamentul European. În ceea ce privește traficul cu arme de foc, în octombrie 2015, concluziile Consiliului au fost ambițioase în legătură cu consolidarea luptei împotriva acestui fenomen. Consiliul ceruse Comisiei să prezinte în 2015 norme executive în legătură cu dezactivarea permanentă a armelor de foc. În 19 noiembrie s au adoptat, s adoptat aceste norme. În plus, Consiliul a solicitat Comisiei să prezinte la începutul anului 2016 o propunere de directivă în legătură cu armele de foc, care era considerată deja învechită în forma sa actuală. Comisia a pre- prezentat o propunere de revizuire a directivei și președinția a demarat imediat lucrările pentru a mm, rapidiza acest proces care să poate să fie încheiat, încheiat sub președinția olandeză. Este vorba de un demers major și mă bucur că Comisia a prezentat recent planul său de acțiune în legătură cu traficul de arme de foc și explozibili, care uh, include măsuri pe care le coordonăm în interiorul Consiliului. Un alt domeniu important în lupta împotriva terorismului este consolidarea controlelor la frontierele externe. S-au realizat multe lucrări în acest cadru pentru a, cu dorința de a utiliza mai bine instrumentele existente. Până în martie 2016, Comisia va propune soluții pentru a moderniza sistemul de control al frontierelor, utilizând noile tehnologii mai bine. Comisia, Consiliul a făcut apel Comisiei de a uh, revizui uh, în vederea articolului 7.2 a uh, acordului Schengen de protecția frontierelor. pentru a putea introduce controle sistematice ale identității, ale documentelor de călătorie în momentul traversării frontierelor externe. Domnilor și domnilor, dați-mi voie acum să vorbesc despre schimbul de informații între statele membre și cu acțiunea uh, și cu uh, agenția Europol, un alt subiect uh, far. Trebuie să uh, Distingem aici două aspecte, schimbul de informații polițienești și judiciare prin Europol și, în al doilea rând, informațiile prin cooperarea între serviciile de informații. În ceea ce privește schimburile de informații, se pune accentul pe utilizarea sistematică și consolidată a instrumentelor existente. Instrumentele din sistemul de informații Schengen, în legătură cu controlarea uh, persoanelor cu activități teroriste. În special trebuie să se alimenteze bazele de date pertinente ale agenției Europol. S-au înregistrat progrese semnificative în ultimele luni, în special în ceea ce privește recursul sistematic la sistemul SIS. Sub impulsul președinției luxemburgheze, statele membre s-a inițiat un exercițiu de analiză a utilizării acestor instrumente de către statele membre, uh, cu măsuri concrete care vor urma în 2016 în legătură cu schimburile de informații între statele membre și Europol. În ceea ce privește schimbul de informații, Consiliul se angajează să consolideze cooperarea între serviciile de informații pentru că transmiterea informațiilor este uh, limitată de uh, regulamentele care vechează um, la respectarea vieții private. Și de asemenea, în ceea ce privește accesul serviciilor de um, informații la bazele de date, care în anumite state membre blochează accesul Europolului. Uh, avem în vedere mecanisme de cooperare bilaterală și multilaterale. Unele dintre acestea au fost uh, puse în aplicare la inițiativa Consiliului. Uh, este vorba aici de Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția, care se angajează să creeze o platformă de uh, transmitere a informațiilor sau de punere în comun a acestora. Un alt succes major a fost acordul cu Parlamentul European în legătură cu noul regulament al agenției Europol. După cum vă anunțam în iulie, obiectivul nostru a fost să dotăm agenția cu un temei juridic solid care să ne permită să-i maximizăm potențialul față de statele membre și să se respecte principiul subsidiarității. În acest sens, ă, acest lucru a fost îndeplinit. Vreau să subliniez și punerea în aplicare a strategiei de securitate internă, ă, o nouă strategie pentru 2015-2020. domnilor și domnilor, în domeniul securității interne, președinția noastră s-a confruntat cu multe provocări. Nu doar datorită ă, muncii noastre, Eh, ci și datorită implicării și angajamentului Parlamentului European și al Comisiei Europene. Cei doi parteneri de pline noștri în ceea ce privește securitatea internă. Aceste succese vă aparțin și dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea din ultimele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, eh, Etienne. Iar acum are cuvântul domnul Felix Braz, ministru al Justiției. Mulțumesc, Claude, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să încep cu, în primul, să încep prin a mulțumi anumitor persoane, în primul rând eh, dumneavoastră și deputaților Comisiei dumneavoastră pentru buna cooperare în următoarele, în ultimele luni și Secretariatului Comisiei Libe. Fără această cooperare, munca noastră ar, nu ar fi putut să fie posibilă. În special, mulțumesc tuturor raportorilor Comisiei dumneavoastră, doamna, doamnei Grisbeck, doamnei Chinici, doamnei Lauristin și lui domnului Albrecht, care au lucrat uh, în strânsă colaborare cu noi uh, pentru a ajunge la acorduri în ceea ce privește trei dintre cele cinci dosare libe și um, care vizau uh, competențele comisiei dumneavoastră. Am dorit să găsim un bun echilibru și un acord la nivel înalt. Am vrut să ajungem la un acord de reglementare care să fie garantat pentru viitor în societatea noastră digitală, dominată de fluxul de date și care să diminueze riscul pentru viața particulară. Am vrut să încurajăm interesele economice Europei, europene și să consolidăm competitivitatea europeană la nivel mondial, dând posibilitatea uh, companiilor europene să acționeze la nivel mondial. Am ajuns la un acord general în Consiliul JAI din luna, luna octombrie, ceea ce ne-a permis un acord cu dumneavoastră. Adoptarea acestei directive va duce la o mai bună cooperare între autoritățile de aplicare a legii și va permite un schimb mult mai bun de informații decât în momentul actual între aceste autorități polițienești și judiciare. Atentatele dramatice de la Paris au subliniat cât de important este ca autoritățile polițienești și judiciare să uh, dispună de toate modalitățile de comunicare necesare. Toate instituțiile au făcut eforturi importante în ultimele luni și rezultatul uh, este la înălțimea așteptărilor cetățenilor, dar și ale întreprinderilor uh, active în domeniul securității. În domeniul penal avem uh, suntem în lucru pe directiva prezumției de nevinovăție. Este o Uh, garanție procedurală pentru minorii uh, puși sub acuzare sau uh, care se află în orice fel de cauză penală. Această directivă va îmbunătăți încrederea reciprocă, lucru esențial pentru că avem o recunoaștere reciprocă a deciziilor judiciare și uh, această procedură este un element esențial al prezumției de procedura prezumției de nevinovăție este un element esențial al asigurării calității acestor decizii. Poate că lucrarea, lucrul pe această directivă nu a fost reflectat în mass media, însă reprezintă un subiect extrem de important la nivel european lucrurile înaintează mai încet în legătură cu directiva drepturilor jurisdicționale. Este din nou de, vorba de un instrument fundamental și negocierile probabil se vor încheia anul viitor. Mai există și în directiva noilor substanțe psihoactive, lucrările continuă și Mm, Consiliul este responsabil acum de încheierea lucrărilor. În ceea ce privește regulamentul pentru crearea parchetului european, președinția luxemburgheză a constatat uh, progrese considerabile și a uh, obținut o susținere foarte mare în Consiliu pentru articolele care asigură funcționarea acestui organism mm, cu privire la funcții și la anchetele transfrontaliere în ceea ce privește finalizarea lucrărilor pe aceste articole cruciale. Avem încredere că un parchet european puternic, eficient și independent va putea să apară în viitorul apropiat. În legătură cu acest parchet, parchet este directiva în legătură cu lupta împotriva fraudei legate de interesele financiare ale Uniunii. Este o muncă de durată și dificilă în legătură cu includerea sau nu a taxei pe valoare adăugată în această directivă. Pe reforma Euro, Eurojust nu am avansat pe propunerea de, de regulament în lipsa unei poziții din partea Parlamentului European în, pentru a consolida lupta împotriva terorismului. Um, Consiliul a demarat lucrările în legătură cu un răspuns penal în ceea ce privește terorismul și uh, radicalizarea. În ceea ce privește migrația, Consiliul a început a demarat lucrări în ceea ce privește cooperarea judiciară și lupta împotriva xenofobiei. Este necesară așadar cooperarea judiciară. Consiliul a solicitat Comisiei să lucreze cu industria internet pentru a diminua flagelul discursului incitator la ură pe internet, un lucru care este inacceptabil. Avem nevoie de o strategie care să îndepărteze aceste mesaje incitatoare la ură de pe rețelele sociale și statele membre dețin deja instrumente în acest sens pe care le pot utiliza. Criminalitatea în momentul de față se de, desfășoară din ce în ce mai mult în spațiul virtual, așadar trebuie să dăm instrumente justiției pentru a putea acționa în acest spațiu. Dezbaterea noastră la Consiliu în legătură cu viitoarele, în dezbaterea în legătură cu păstrarea datelor personale de către operatorii telecom este una foarte interesantă. Este, ține de o decizie din 8 aprilie 2014 a Curții de Justiție. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră și pentru foarte bună cooperare între noi în calitate de colegiuitori în aceste patru luni și jumătate de care am putut să beneficiem pentru colaborarea noastră. Vă mulțumesc! So I think that... Mm. As usual, Felix, your understatement, it was uh, packed. Felix, clar că nu ai putut să exprimi totul în cele șapte minute. Am văzut și lista da, spuneai că vom, când ai spus că se va încheia regulamentul privind datele, parcă mi-a venit să râd. Da, vorbim despre transparență, însă știm că nu e deloc ușor. Și, și tu ai avut un surâs pe buze. Nu e ușor. Acum, intervențiile din partea colegilor. Sunt niște subiecte destul de complicate. De aceea, dragi colegi, v-aș ruga pe fiecare să vă limitați la o intervenție de două minute. Începem cu doamna Monica Holmeier. Domnule președinte, stimați uh, miniștri, dragi colegi, înainte de toate aș dori să mulțumesc președinției luxemburgheze a Consiliului și celor trei miniștri. Mă bucur mult că sunteți astăzi aici și că ne uh, prezentat situația nu doar de săptămâna trecută, ci din ultimele luni, pentru că am avut o colaborare foarte bună oricum. Deci în ultimele luni am avut impresia realmente a unei colaborări intense și uh, eficiente. Eu sunt membră și la Comisia pentru Bugete și acolo mi s-a părut uh, relația cu președinția luxemburgheză mult mai plăcută decât cu alte președinții în trecut. De aceea vreau să încep cu mulțumirile cele mai călduroase. Și aș avea trei întrebări. În primul rând, în ceea ce privește închiderea frontierelor, am auzit că până în uh, martie ar trebui să fie rezolvată problema frontierelor interne. Vi se pare realist? Pentru că de la jumătatea lui ianuarie până în martie mai sunt doar două luni și jumătate pentru a lua o mulțime de decizii. Vi se pare realist acest calendar? Și ce fel de soluții se vor găsi pentru perioada intermediară în care vom avea granițe deschise acolo unde ar trebui să fie închise și închise acolo unde ar trebui să fie deschise? Vreau să spun doar că avem probleme mari în Schengen și că ar trebui să protejăm foarte bine și granițele externe. În al doilea rând, ați vorbit despre recrutare și despre discursurile de incitare la ură. Este deosebit de periculos faptul că uh, se recrutează și uh, din rândurile migranților, pentru că aceștia sunt de multe ori uh, fără protecție, într-o situație de slăbiciune și de aceea ar fi foarte important să discutăm despre acest subiect al recrutării, pentru că vizează tineri, fie că e vorba de tineri din Europa, fie tineri dintre um, refugiați. Este foarte important să abordăm acest subiect în următoarele luni și uh, să um, abordăm uh, discursul de incitare la ură concret, nu doar prin dialog, pentru că atunci când cineva îi incită la uh, omoruri, la violențe la adresa femeilor, trebuie neapărat pedepsit. Și în ultimul rând, aș dori să mă refer la uh, transferul de date, ați vorbit de interoperabilitatea bazelor de date și am următoarea întrebare. Unii dintre teroriști au fost înregistrați de vreo trei ori și cu toate acestea nu au fost descoperiți. Dacă e posibil să fie înregistrat de autorități și cu toate acestea să nu fi descoperit, eu cred că avem un semnal foarte clar și puternic că securitatea noastră uh, e șubredă și de, de multe ori nevinovați fac obiectul uh, bănuielilor. Ce se poate face? Se pot transfera date din sistemele VIS? Mulțumesc, Birgit Zippel. Mulțumesc foarte mult. Eram sigură că mulți colegi vor avea întrebări, de aceea voi încerca să fiu cât mai succintă. Referitor la spațiul Schengen, am o întrebare legată de faptul că există această dezbatere de natură emoțională în legătură cu faptul că vin mult prea mulți refugiați. 1,5 milioane de refugiați se pare că ar fi venit în UE, spune cineva de la Frontex. Conform altor cifre oficiale, un milion din aceste 1,5 milioane au ajuns în Germania. Deci pentru restul de 27 de state membre e vorba de 500 de mii de refugiați. Asta sunt cifrele oficiale. Ar putea să-mi explice cineva cum se face că e o povară atât de mare pentru aceste cel puțin 20 de state membre. Deci eu nu înțeleg de unde vin aceste argumente. Și o doua întrebare scurtă, referitoare la o mai bună cooperare a serviciilor de informații. Da, e utilă această cooperare, să îmi puteți răspunde la următoarea întrebare. Cum se face că o cooperare mai strânsă și mai bună a serviciilor, chiar și a autorităților polițienești, să, să rămânem doar la serviciile de informații? Cum se face cu astfel de cooperare devine din ce în ce mai importantă? De unele singure, aceste servicii de informații nu au cum să facă față provocărilor cu care ne confruntăm. Cum am putea să definim securitatea națională spunând că e vorba doar de o chestiune care privește statele membre individual? Vedem cu ce provocări ne confruntăm de toate felurile, deci îmi puteți răspunde, vă rog, la aceste două scurte întrebări. Mulțumim! pentru respectarea timpului, domnul Kirkhope. Mulțumesc, doam- domnule președinte. Eu vreau să sprijin cele spuse de doamna din adineauri în legătură cu modul în care am cooperat cu președinția luxemburgheză. Vorbesc personal ca raportor la raportul PNR, am avut foarte mult de muncă și Vă sunt foarte recunoscător pentru ce ați făcut. Dacă ne uităm la comentariile inițiale pe care ni le-ați uh, făcut dumneavoastră înainte de începutul președinției și ne uităm acum la ce s-a făcut, dacă ne uităm la ce anume s-a reușit, în ciuda volumului foarte mare, cum ar fi protecția specială pentru copii, Uh, importante pentru mulți eurodeputații ai sau modul în care ne-am ocupat de protecția datelor sau raportul PNR de care m-am ocupat eu sau dacă ne uităm și la ce s-a făcut în legătură cu Europolul și sprijinul pentru această agenție pe viitor, toate sunt lucruri pe care merită să le salutăm. Un singur lucru mă dezamăgește. Relocarea și reformarea <clears throat> regulamentului de la Dublin. Uh, am un nou raport privind relocarea și am auzit că în domeniul uh, reinstalărilor s-au făcut mult mai multe progrese decât în ceea ce vește relocările. E ceva ce totuși ne îngrijorează. Noi trebuie să acționăm acum imediat. Ar vrea să știu dacă dumneavoastră credeți că în ceea ce privește relocarea sau reformarea regulamentului de la Dublin s-au schimbat câtuși de puțin lucrurile la Consiliu în ultimele luni, s-au schimbat cât de cât atitudinile sau măcar atmosfera, să zicem. Deci sunt două zone care chiar mă îngrijorează pentru următoarele șase luni. Deci reformarea regulamentului de la Dublin și relocarea. Mulțumesc, Sofie Infeld. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur celor care au felicitat președinția luxemburgheză pentru o treabă foarte bună. De multe ori noi n-am reușit să izbândim, poate că din cauza faptului că dumneavoastră n-ați reușit să-i convingeți pe uh, toți membrii de la Consiliu. A fost greu și în ceea ce privește protecția datelor. I-am o întrebare. Dialogul privind statul de drept și drepturile fundamentale a fost un început modest, dar pozitiv. <clears throat> Și salut faptul că dumneavoastră ați preluat această idee, deoarece Europa ar trebui să fie un exemplu. Când vorbim despre un discurs al nostru care să contracareze discursul teroriștilor și care să arate că noi respectăm valorile, cel mai bun model e să fim la înălțimea vorbelor noastre. Însă totuși sunt și sceptică. Dacă mă uit la guvernele statelor membre, practic toate dintre acestea uh, încalcă regulile. Ungaria nici nu trebuie să mai spun Franța, văd ce măsuri se iau acum în timpul uh, uh situației actuale legată de combaterea terorismului. România suferă de corupție, mă uit la Danemarca și văd că acolo guvernul tocmai a anunțat că va obliga uh, percheziții uh, forțate, că le va confisca refugiaților uh, posesiunile. Mă uit de asemenea și din Belgia ce se face. Se spune că profilingul nu e problematic. Doamna Holmeier vorbea despre discursuri instigatoare la ură. Ei bine, ăsta e același lucru din partea guvernelor politica de migrație, de contraterorism, de fiecare dată sunt folosite pentru a justifica încălcări masive ale drept, statului de drept și ale dreptului, drepturilor fundamentale. Și asta nu ne fac lumea să fie un loc mai bun. Când mă uit la ce se face pentru a combate terorismul, îmi dau seama că, din păcate, continentul nostru a luat-o pe drumul cel mai greșit, din păcate, și cel mai ineficient. Uitați-vă la ce ni se spune, la ce povești auzim. Uh, în legătură cu modul în care autoritățile belgiene s-au ocupat de situație de pe 13 noiembrie încoace. Practic, e un haos total, ca să nu spun mai multe. Noi ni se spune de fiecare dată să dăm undă verde pentru noi competențe pentru um, autoritățile de aplicare a legii și asta s-a întâmplat și în timpul președinției luxemburgheze. Însă problema a fost că aceste servicii de uh, informații nu și-au făcut treaba cum trebuie. Și chiar mă enervează ce se întâmplă. Și acum PNR-ul, un comentariu general. De ce nu avem noi niște procese verbale să vedem ce poziții iau guvernele naționale la discuții? De când avem hotărârea uh, Curții de Justiție privind accesul la informații, avem dreptul să fim informați. Deci de ce Consiliul nu Uh, ne transmite informații. Deci, practic, am auzit că acum nici nu se mai fac procese verbale. Deci eu aș fi foarte recunoscătoare dacă până la sfârșitul președinției luxemburgheze am avea informații în legătură cu dezbaterile ce au loc în legătură cu PNR. Să vedem ce poziție au statele membre. Doamna Verge are cuvântul acum. Și eu aș vrea să le mulțumesc celor trei miniștri din Luxemburg pentru prezentarea rapidă, dar atât de interesantă a președinției luxemburgheze. Voi fi succintă și îmi cer scuze în prealabil, deoarece atunci când vrem să fim cât mai telegrafici de multe ori, ne concentrăm gândurile și poate că nu suntem suficient de subtili. Referitor la criza migratorie, eu aș prefera să folosesc un alt termen, criza refugiaților. M-aș avea întrebare legătură cu combaterea cauzelor profunde acestui fenomen. Avem aceleași îngrijorări, se spune uneori. Cu, față de cine? Eritrea? O țară care știm cum e? Sau Sudanul care își bombardează populația? Sau Etiopia unde 75 de manifestanți pașnici tocmai au fost asasinați în ultimele zile? În ce condiții colaborați dumneavoastră cu aceste țări? Ce fel de interlocutori aveți și cum vă asigurați dumneavoastră că măsurile luate vor avea un impact pe teren? Așa cum spuneați dumneavoastră, asta mă îngrijorează pe mine. Soarta acestor populații când aud ce intenționează să facă comisia. Întâi ni s-a spus că vor să instaleze eoliene, acum panouri solare în Eritrea. Eu sunt cel puțin sceptică. Nu mă gândesc neapărat la interesul populației care va beneficia, ci la cei care vor profita mai mult de pe urma acestor măsuri. Și acum situația solicitanților de azil, care e foarte diferită de la o țară la alta. În unele, în mai multe țări, acești solicitanți de azil nu pot să trăiască în niște condiții demne, nu au drept de muncă, deci dacă noi vrem într-adevăr să respectăm valorile elementare ce țin de omenie, ar trebui să intervenim. Vorbeați de returnări, din păcate, pentru cei care nu au dreptul la protecție juridică. Așa ați spus dumneavoastră, nu știu, poate că v-ați exprimat cam pe scurt. Nu îmi place să se facă distinția între refugiați buni și refugiați răi sau între refugiații buni și toți ceilalți care practic sunt niște migranți uh, răi de care nu avem nevoie. Asta în condițiile în care Uniunea Europeană are nevoie de migranți economici mai mult decât niciodată. Uitați-vă la exemplul Germaniei. Și ultimă întrebare. Din păcate, dacă <clears throat> uh, scădem Germania, practic, cu intrările ei, ne dăm seama că avem o scădere drastică a populației. Și voi încheia referindu-mă la combaterea terorismului și diferitele amalgamuri care se fac aici. Nu vă reveni asupra problemei din Danemarca la care s-a referit so- Sofie. Cum adică să perchiziționezi refugiații când ajung, când practic le iei și ultimul bănuț pentru a le pentru a-i face să-și plătească șederea acolo și același lucru referitor și la Franța. În cadrul combaterii terorismului și a stării de urgență au avut loc 2500 de percheziții în Franța, în condiții tragice unor. Au fost țintiți musulmanii, deci în cadrul acestor, două, după aceste 2500 de percheziții s-a ajuns doar la două achete antitero. Deci de aia e nevoie totuși să avem niște clauze de protecție pentru a evita orice exagerări. Dragi colegi, am o listă foarte, foarte lungă, de dacă vorbiți prea mult, le luați din timpul celorlalți. De aceea vă rog totuși să respectați, să vorbiți aproximativ două minute. Avem foarte mulți colegi, unii dintre ei au venit de la trialoguri, au întrebări foarte la obiect. Deci de aceea vă rog să vă limitați la două minute. Știu că e posibil. Un mic efort, vă rog. Doamna Judith Ar- Argentina are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acum e vorba de Uite, guvernul britanic care a spus că se va deplasa în Grecia pentru a alege personal 30 de persoane care urmează să fie relocate. Parcă și văd cum coboară din avion și ajută pe acești sărăcuți refugiați către o nouă viață mai bună. După aceste 30 de persoane, mă uit la ultimele cifre de la comisie în legătură cu mecanismul de relocare. După aceste 30 de persoane nu vă să se mai întâmple nimic. Și nu e vorba doar de Luxemburg, ci de majoritatea statelor membre. De aceea întrebarea mea e următoare. Dumneavoastră ați condus acest proces. Cum se face că nu sunt relocate persoane din Italia și din Grecia către diferitele state membre? Poate dumneavoastră ne dați propriul exemplu. Aveți 90 de locuri în Luxemburg umplute din 537 și după episodul pe care tocmai l-am relatat în legătură cu cei 30 de refugiați, nu s-a mai întâmplat nimic. Acum, ajungeți la sfârșitul unei jumătăți de ani foarte intense. știm că s-au făcut eforturi de la un dosar la altul pentru a fi continuate. Știu că și olandezii acum vor să, să implice în ceea ce privește protecția datelor, de exemplu. Însă ar fi important acum ca dumneavoastră să ne dați niște informații în legătură cu ce se întâmplă de fapt la Consiliu. Doamna Invel cerea procese verbale. Ar vrea să știu totuși care e climatul acolo general. Mie mi-e frică că, din păcate, la aceste consilii jai nu se mai ține cont de <clears throat> interesul european. Când mă uit la lista cu mecanismul de relocare, îmi dau seama că fiecare ministru se gândește la ce se va întâmpla cu propria țară. Și domnul Taz care spunea că refugiații trebuie închiși tip de 18 luni și niciun stat membru nu a venit cu critici. Asta ne arată cât de multe re- teren pierd valorile europene. Și mă uit la Luxemburg ca la o țară care trebuie să facă mari eforturi pentru a păstra această dimensiune europeană. Colegul Hasselberg uh, colegul, uh, mă scuzați, ministrul Hasselborn trebuie să, să plece după aceea. Uh, de aceea, după următoarea, următoarele intervenții, următoarea intervenție dumnealui va răspunde pentru a putea pleca. Mulțumesc. Doamna Maier, când văd ce s-a întâmplat în ultimele șase luni și ce a obținut președinția luxemburgheză, pot să vă spun că în timpul acestei președinții au fost oarecum încălcate concluziile unor summituri trecute. Iar la summitul de săptămâna trecută nu cred că s-a obținut nimic. Mai mult, de fiecare dată totul e scris pe hârtie, dar nu se ajunge la acțiuni. Teroriștii în continuare sunt liberi, și dumneavoastră veți fi trași la răspundere, nu doar de cetățeni, ci veți fi responsabili și în fața fiecărui stat membru. Ce le veți spune cetățenilor? Cum ați îmbunătățit practicile de azil pentru a-i proteja pe cetățeni de teroriști? Eu cred că această președinție nu a reușit decât să facă mai puțin Europa și nu mai multă. Mr. Bayon, Mr. Boni,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 domnul Asenborn, trebuie să vă deplasez în Cipru. E una din misiunile pe care parlamentarii europeni mi-au sfătuit să o fac. Mă scuzați, însă voi încerca să răspund cumva uh, prin generalități decât să intru în detalii. Frontierele externe, doamna Holmer. Sunt ferm convins că dacă nu ne dotăm repede cu instrumente necesare pentru a controla frontierele externe, Schengen se va prăbuși. Și nimeni nu-și dorește asta. Nici o țară de pe planetă nu-și permite să nu-și controleze granițele externe. Și că vorbesc de control, mă refer la faptul că trebuie să știm cine ne bate la ușă, cine vrea să intre și cine are nevoie de protecție interesa- eh, internațională. Deci măcar asta să știm. De aceea, Există această sensibilitate atât de mare în ceea ce este granițele externe între Grecia și Turcia, bineînțeles, însă mă gândesc și totuși am motive de speranță după cele șase luni, după consiliile Jai. Am totuși speranțe în legătură cu faptul că guvernul grec e pe cale de a accepta ajutorul organizațiilor membre ONU, dar și europene. Spre deosebire de început, când nu era cazul. Deci eu cred că la frontierele externe am, fă, am totuși progresat mult. Și pro, punerile făcute pe 15 decembrie, dacă vor fi puse în acțiune cât mai repede, ar fi bine. O țară membră a propus de asemenea și o pază de coastă pentru a controla uh, nu doar uh, granițele continentale, ci și mările. Controlul granițelor externe nu e doar treaba țărilor care se află fizic acolo, la acele granițe și care sunt membre Schengen. E un rol pe care trebuie să și-l asume întreaga Uniune Europeană și asta e lucru cel mai important. Și cred că, într-adevăr, trebuie să acționăm cât mai rapid și să luăm deciziile uh, de rigoare cât mai repede. Acum, referitor la cifrele legate de refugiați. Din informațiile noastre, în șapte ani au fost 1, uh, anul acesta, mă scuzați, au fost 1,5 milioane de persoane care au traversat granițele. 1,5 milioane. Dintre care 1 milion 70 de mii au cerut protecție internațională. Doamna care a adresat întrebarea cred că a plecat din sală. Acestea sunt cifrele pe care le avem noi. Acum, referitor la relocare și reinstalare. De la prima dezbatere pe care am avut-o în Uniunea Europeană pe această temă, a fost mai ușor să găsim o soluție în legătură cu reinstalarea decât cu relocarea. Știți care e diferența între cele două? Relocare înseamnă că oamenii sunt deja pe teritoriul Uniunii Europene și trebuie după aia repartizați, iar reinstalarea îi privește pe oamenii pe care mergem să-i căutăm în Turcia, în <clears throat> Liban sau în Iordania. E remarcabil și este o țară care a spus clar din start nu relocării, noi ne vom uh, implicat la reinstalare. În general, după părerea mea, relocarea nu va funcționa în primele 3-4 luni. Și nu e nici vina Greciei, nici a Italiei. Sistemul în sine nu este suficient de bun pentru a funcționa. Grecia face mari eforturi în cele cinci insule și cred că aceste cinci insule de lângă granița cu Turcia vor funcționa așa numitele hotspot-uri. Problema pe care o are Grecia e că cei care iau uh, vaporul de pe insulă ajung în portul Pireu, după care se duc către nord. Grecia a declarat totuși că e dispusă să creeze centre de primire mult mai importante și pe continent. Idealul ar fi ca începând cu acest lucru să discutăm și cu migrație și să organizăm relocarea împreună cu EASO, cu Frontex și cu ICNUR. Acesta era planul. Nu trebuie destrus mecanismul de relocare, dar ce ne poate ajuta pe viitor. Și cred că la un moment dat, că Uniunea Europeană, la deci această criză, cine știe cât va dura, nu doar un an, doi ani, trei ani, s-ar putea să dureze și vreo zece ani, de aia e nevoie de un sistem permanent de repartizare a migranților care vin să ne bată la ușă. Propunerea mea personală după ultimul jai a fost ca Uh, dat fiind că acum știm că nu funcționează relocările deocamdată, nu am putea să spunem că știm că există foarte mulți sirieni care au nevoie de protecție internațională și se află pe teritoriul Turciei. Nu ar trebui să mergem în Turcia și să spunem că vrem să acceptăm prin reinstalare 50.000 de persoane și să scădem această um, sumă de la uh, cifrele pentru relocare. Ar trebui să facem acest gest pentru a arăta că suntem gata să-i primim pe refugiați și să nu vorbim doar despre ajutorare cu bani sau de vize, ci să arătăm că suntem gata să ne asumăm această povară. E o idee, o sugestie. Nu știu ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, însă cred că ar putea să funcționeze. S-au pus și alte întrebări în legătură cu relocare. V-am spus care e părerea mea. Nu trebuie distrus actualul sistem. Ne va servi pe viitor, însă deocamdată nu e mecanismul de care avem noi nevoie pentru a-i uh, repartiza pe refugiați. Și referitor la reinstalare, trebuie să fim inteligenți. Poate e calea pe care trebuie să o luăm pentru a ne repartiza mai ușor eforturile. Referitor acum la statul de drept. Mi-ați vorbit despre cazul Franței, al României, al Danemarcei. Nu știu dacă există vreo țară în Uniunea Europeană care să respecte tot ceea ce dumneavoastră și cu mine și cu alții considerăm ca fiind esențial uh, Uh, cu privire la statul de drept. Eu unul nu mă simt capabil să-i spun unei țări drept Franța, care se confruntă cu tot ce s-a întâmplat, știm ce s-a întâmplat pe 13 noiembrie, nu aș avea curajul să le spun că ceea ce faceți e greșit. Dumneavoastră sunteți eurodeputată, aveți dreptul să vă exprimați. Însă ceea ce e important acum e că atunci când avem o dezbatere la Consiliu în legătură cu statul de drept, să ne asigurăm că nu există devieri majore de la criteriile de la Copenhaga. Ce spun criteriile? Ce stabilesc criteriile de la Copenhaga? Statul de drept și valorile fundamentale ale Uniunii Europene sunt cele care fac distinția între UE și alte entități regionale. Aceste valori trebuie respectate. Și vedem într-o țară în care se schimbă dintr-o dată guvernul, vedem că uneori justiția nu mai e complet liberă și independentă și e clar că trebuie să acționăm și în ceea ce privește mijloace de comunicare. Am văzut în unele țări ce se întâmplă. Există mijloace de a se implica pentru a îngrădi libertatea mijlocilor de comunicare. Însă de aia trebuie să analizăm foarte bine fiecare situație și să venim cu critici. Și dacă e nevoie, trebuie să citim tratatele și să vedem pentru a acționa. Întâi să acționăm la nivel politic, după care poate că ar fi nevoie să găsim niște soluții stipulate de tratat și poate că ar fi necesar să vorbim și cu mai multă claritate, atât aici în Parlament, cât și la Consiliu, respectiv la Comisie. Din păcate, observăm evoluții nedemne de Uniunea Europeană și de modul în care concepem noi valorile. Dezbaterea din noiembrie era o dezbatere academică cu mănușile, într-o sală frumoasă. În data viitoare, sub președinția neerlandeză, ar trebui să fim mult mai direcți, mai clari. Și vă spun, dacă arătăm cu degetul anumite evoluție în orice țară, UE, evoluție care contravine uh, valorilor europene, trebuie să ne implicăm și să spunem ce se întâmplă. Unii vin cu argumentul că asta înseamnă să te amesteci în treburile interne ale unei țări membre. E bine, când auzi astfel de argumente, îți pui totuși întrebări. Ne aflăm totuși într-un sistem care <laughs> nu e cel al sovietelor, al Uniunii Sovietice. Și ca să închei, v-aș spune că la alte întrebări, cum ar fi cea privind cauzele profunde ale imigrației. Aveți dreptate în legătură cu ce a spus legat de Eritrea, Sudan și de Etiopia. E foarte greu să trimiți oameni înapoi acolo. Nu cred că se face sistematic. Referitor la Eritrea, știu că cetățenii din această țară nu sunt trimiși înapoi. Însă cel mai mult contează acum să încercăm să găsim o soluție legată de motivele pentru care există acest fenomen și acest val migratorii. Poate în legătură cu Libia putem totuși avea ceva speranțe. Sunt și ministru de externe. Domnul Kubler, diplomatul elvețian care este acum mediator acolo, ne indică totuși câteva motive de speranță. E singura noastră șansă. Trebuie să ne implicăm pentru a găsi un teren de înțelegere cu noul, noile autorități libiene. Ar fi foarte pozitiv. Și în ceea ce privește cooperarea și demersul nostru, care ar trebui să fie mult mai rațional față de imigranții ce provin din această zonă. Pe de altă parte, am avut reuniuni la Viena, după aia la New York. Dacă există sau nu motive de speranță. Da, Uniunea Europeană încearcă să facă tot posibilul pentru ca masacrul din Siria să se încheie. E clar că din punct de vedere diplomatic nu te poți așeza la masa negocierilor cu Daeshul, cu niște barbare, să totuși cred că mesajul a fost transmis. Cel puțin asta sper eu. Această nouă cooperare între americani și ruși, când îi vezi totuși pe Kerry și pe Lavrov la oaltă, ai totuși ceva motive de speranță. Și dacă am reușit să facem ceva în Siria, e clar că și în Irak ar fi posibil să obținem mai multă stabilitate. Un alt element cheie, Turcia, bineînțeles. Sunteți eurodeputați, noi suntem, suntem membri ai Consiliului. Nu putem accepta ceea ce se întâmplă din mai multe puncte de vedere în Turcia. Mă gândesc, în primul rând, la procesul de pace cu curzii. Pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama că Turcia a acceptat aproape 2,5 milioane de refugiați din Irak și din Siria. Știu că e o dezbatere dificilă, însă după părerea mea faptul că ajutăm Turcia cu cele 3 miliarde nu înseamnă că ajutăm guvernul Turciei, ci oferim un ajutor pentru ca astfel copiii sirieni să poată merge la școală, să poată avea acces la îngrijiri medicale pentru ca mamele și tații acestor familii să aibă o perspectivă de a-și găsi un loc de muncă în Turcia. E într-adevăr important că trebuie combătute cauzele acestui fenomen. Uniunea Europeană e implicată, Federica Mogherini, multe state membre, uh, Acesta este angajamentul nostru pe care trebuie să ne-l menținem pentru a combate sursele acestui fenomen atât de nefericit. Și acum îmi cer scuze deoarece trebuie să plec la aeroport pentru deplasarea în Cipru. Bineînțeles, mă duc acolo în calitate oficială, dar uh, neoficială. Um, Mulțumesc, Etienne. Nu am fost informat de această mică schimbare de program. Mulțumesc, uh, Etienne, spune președintele, pentru răspunsuri. Voiam să spun mulțumesc, Jean, pentru ajutor. Vedeți uh, pe cine, către cine mă îndrept acum, mă gândeam la Etienne pentru că îi voi da cuvântul, dar uh, așa e, sunt nestatornic. Voiam să le spun colegilor că îmi cer scuze dacă aveați întrebări specifice pentru domnul ministru și nu va fi aici, îmi pare foarte rău, dar știu că Etienne și Felix au o privire de ansamblu asupra migrației și vor face tot ce pot ca să vă răspundă. Haideți să începem acum cu Frank Engel ca să continuăm uh, lista vorbitorilor. Mulțumesc! Ich wollte dich aber trotzdem auf Plötzeburg, merci so für die, für die gelungene Präsidenz. äh, dass În luxemburgheză, spune domnul Engel, mulțumesc foarte mult și sper ca mai devreme sau mai târziu să reluăm colaborarea care a fost excelentă. Înțeleg că, este, că am vorbit o limbă care nu e oficială, dar să știți că există, spune domnul Engel. Să știți că apreciez, domnule Asselborn, foarte mult ideea că mergeți în Cipru. Eu am, chiar am insistat să faceți acest lucru înainte de finalul președinției și mă bucur că mergeți. Dar vreau să le spuneți turcilor că dacă își reduc uh, dacă și-ar reduce ei cu 3 miliarde costurile ocupării Ciprului, nu ar mai fi nevoie să le dăm noi 3 miliarde ca să primească refugiații care vin de peste frontieră și pe care au datoria să-i protejeze ca orice alți oameni care primesc refugiați. Am o mare problemă legată de statul de drept cu acest stat. Sunt activi în mod greșit pe toate fronturile. Eu nu am nicio problemă cu Turcia, dar când ne uităm la faptul că președintele turc nici măcar nu mai apare, în schimb premierul apare peste tot și uh, zâmbește camerelor și spune e minunat, se vor deschide noi capitole, primim 3 miliarde, vom avea acces fără vize în Europa și așa mai departe. Este vorba de lucruri de neconceput acum șase luni și întemeiat și tocmai după ce noi am fost de acord cu toate acestea, ei încep din nou să-și împuște proprii cetățeni. Mie mi se pare oarecum straniu acest mod de funcționare și aș zice că s-ar putea să fi, fom, să fi fost trași pe sfoară. Și uh, cred că ar fi bine să continuăm uh, cu o abordare mai bine structurată. Asta voiam să spun în legătură cu statul de drept, pentru că e important și în Uniunea Europeană. Și eu mă tem de un lucru Frank Jean vrea să-ți răspundă rapid înainte să plece. Da, voiam doar să-ți spun că mesajul tău de a vizita Ciprul uh, este unul care ne spune și să fim constructivi în Cipru. Așa o să și facem, dar sigur că am să păstrez în minte mesajul tău. Dar dacă vrem realmente să um, ajungem la o cooperare și să găsim uh, o soluție într-un viitor nu foarte îndepărtat, cred că um, vorbe agresive nu ne vor ajuta, nu mă pricep pentru că nu sunt parlamentar, dar trebuie să acționăm inteligent și să transmitem um, un mesaj. Eu am înțeles ce vrei să-mi dai la pachet, să duc în Cipru și o să fac tot ce pot. Frank, vrei să continui? Da, mesajul era pentru Republica Turcă, nu pentru Cipru și nici măcar pentru cipiro ciprioții turci. Ca să închei cu statul de drept. Eu mă tem că avem de a face cu o derivă structurală a statului de drept din uh, motivele cele mai proaste posibile. Din motive ideologice în Ungaria, în Polonia, în câteva alte locuri sau din uh, exagerare de securitate, cum se întâmplă în Franța și în alte părți, în locuri uh, în care până la urmă apar niște fenomene care pe mine mă sperie. Ai vorbit de uh, impresia sovietică legată de Polonia. Pentru mine, impresiile pe care le-am sunt și mai rele, pentru că se pare că ar trebui să acceptăm ca pe termen nedefinit să se facă percheziții 24 de ore pe zi, să fie săltați oameni noaptea, să fie uh, aduși uh, în fața autorităților și uh, să fie apoi eliberați sau nu. Mi se pare că e riscant ca astfel de proceduri să se permanentizeze și cred că trebuie să fim foarte atenți, chiar dacă ne temem de terorism, la aceste fenomene, pentru că altfel vom contribui la o destabilizare a uh, populației mult mai mare decât ne-o dorim. Okay, thank you. Ana Gomez. Mulțumesc, Ana Gomes. Well, I, I'm sorry to see Minister Asselborn. Îmi pare rău că domnul ministru Asselborn pleacă dar sunt și eu de acord că e foarte important să meargă în Cipru. Și cred că mesajul trebuie să fie transmis și Turciei în privința acestei deplasări. Aveam o primă întrebare pentru domnul Asselborn, într-adevăr, dar cred că ceilalți membri ai președinției luxemburgheze vor putea să-mi răspundă și doresc în orice caz să le mulțumesc și lor pentru munca extraordinară făcută în ultimele șase luni. Și asta vreau să vă întreb. Se discută cumva despre sancțiuni economice pentru state care încalcă sau trădează solidaritatea pe care ar trebui să o arate când vine vorba de relocalizare, de relocalizarea refugiaților? Eu nu uit ce s-a cerut, de exemplu, în privința Ungariei. Dar Tocmai sunt mai multe state în această situație. Domnul Asselborn a menționat Polonia, dar mai sunt și altele. Oare se gândește cineva la sancțiuni economice? Eu cred că state ca Portugalia, țara mea, care vor uh, să primească mai mulți refugiați, ar trebui să primească și mai mult sprijin. Și statele care nu vor să primească refugiați ar trebui să fie sancționate, dacă încalcă solidaritatea. Apoi, uh, domnul ministru a vorbit despre necesitatea de a se explora migrația legală. Dar ce a făcut anume Consiliul în ceea ce privește deschiderea unor căi sigure și legale pentru migranți și refugiați? Nu ar fi a, acesta cel mai inteligent mod de a ne garanta controlele la frontieră? Haideți să fim uh, sinceri, nu poți uh, să uh, decretezi controle la frontieră. Chiar dacă le vei decreta, tot nu vor fi puse în aplicare. E clar că nu se poate face mai mult. Și în niciun caz, cu siguranță, nu trebuie să ne gândim să trimitem oameni înapoi în Eritrea sau în Etiopia. Și ce voiam să mai spun? În legătură cu schimbul de informații. De ce nu este obligatoriu între organele de punere în aplicare a legii dintre statele, de statele membre, între, din statele membre, între statele membre? De ce um, Europolul nu verifică dacă bazele de date naționale Uh, sunt puse în comun între statele membre, pentru că eu cred că nu sunt, nici măcar la nivel național cred că nu are toată lumea acces, sunt, sunt sigură de țara mea cel puțin. Și dacă vrem atât de mult să-i controlăm pe uh, cei care pun probleme de securitate, de ce avem acest uh, vid juridic în ceea ce privește uh, avioanele private în PNR? Pentru că majoritatea traficanților de arme de acolo așa lucrează. Domnul Boni. Mr. Chairman, I will speak Polish. Mulțumesc, am să vorbesc polon. Gorąco Chciałem podziękować prezydencji luksemburskiej. Hmm, mulțumesc foarte mult președinției luxemburgheze pentru uh, treaba foarte bună pe care au făcut-o în ultimele șase luni. Anumite reglementări uh, foarte importante au fost adoptate. Și aș avea următoarele observații. În primul rând, în ceea ce privește protecția frontierelor, solidaritatea față de refugiați. Ar fi o idee bună ca noi toți să putem face ceva pornind de la această teamă pe care uh, o simțim cu toții pe continentul nostru față de refugiați și ar trebui să facem ceva și uh, cu miturile create, bazate pe această teamă. Trebuie să ne asigurăm că se face treabă. În al doilea rând, ce vreau să spun? Atunci când uh, ne uităm la atmosfera, la abordarea Uniunii Europene, cred că trebuie să ne asigurăm că abordăm această problemă a discursurilor de incitare la ură, pentru că nu e vorba doar de teroriștii prezenți pe internet. Este vorba și de uh, neonaționalismul în creștere și de uh, discursul de incitare la ură care este utilizat uh, pentru a se uh, crea un uh, pericol imens cu care uh, am fi confruntați. În ceea ce privește substanțele psihoactive, întâmplător sunt raportor pe acest subiect. Este un subiect foarte important și sunt uh, de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește situația din Polonia. Și nu doar în calitate de uh, membru al unui partid din Polonia, ci și ca cetățean polonez. Nimeni nu a fost arestat, haideți să rămânem la fapte. Mulțumesc, domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicitări sincere președinției luxemburgheze, atât în ceea ce ține de comisia noastră, cât și în domeniul bugetar. Sunt membru al Comisiei pentru Bugete și președinția luxemburgheză a făcut acolo o treabă remarcabilă și aș dori să subliniez acest lucru. Aș dori să spun și eu câte ceva prietenei mele, Sofie, pentru că cred că a fost exagerat atunci când a vorbit despre țara mea și eu cred că statele uh, care nu au avut atentate, care nu au avut uh, 130 de morți în țel de spectacol sau în alte locuri publice și sute de răniți, ar trebui să fie mai uh, deferente față de statele care au trecut prin așa ceva. Pentru ministrul justiției, ați auzit că acum în Danemarca, se discută, și a vorbit și Sofie despre acest lucru și uh, sunt de acord cu ea, se discută despre confiscarea bijuteriilor și ale proprietăților personale ale uh, refugiaților pentru a se acoperi costurile uh, de ședere pentru acești refugiați. E posibil, e legal să se ia măsuri atât de stupide și de oribile? În al doilea rând, vin uh, mulți migranți și refugiați în țările noastre și costă mult, mai întâi pentru că trebuie finanțate centrele de criză și în al doilea rând pentru că trebuie ca cei care ajung pe teritoriul nostru să fie ajutați, să fie integrați, să-și găsească un loc de muncă și așa mai departe. Ce părere ați avea dacă am folosit o parte din fondurile de coeziune pentru a acoperi o parte a cheltuielilor pe care le au statele membre cu uh, cei pe care îi primesc. Deci poate în viitoarele perspective financiare să revizuim criteriile de atribuire. Apoi, pentru ministrul de interne ați vorbit despre controlele obligatorii la frontiere. Se vor face controle sistematice ale resortisanților, chiar și europeni, dar sistemul de informații Schengen nu este uh, aprovizionat. Sunt 14 state care furnizează date. Nu e obligatoriu nici măcar nu avem o definiție armonizată a ceea ce înseamnă un luptător străin sau un act terorist. Cum vă explicați că nu se poate ajunge la o soluție pe acest plan la Consiliu? Și aici închei, domnule președinte, sunt multe întrebări, dar uh, iată că am avut două minute. Mulțumesc, Gerard. Doamna Chinici. Grație, grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să le mulțumesc celor trei miniștri din Luxemburg pentru munca atât de importantă pe care au uh, făcut-o în timpul lor Și am mulțumiri speciale pentru domnul ministru de justiție Braț. Am colaborat foarte bine în ceea ce privește garanțiile procedurale pentru minori implicați în procedurile penale. E o directivă care poate că nu s-a bucurat de o mare atenție din partea presei, însă a fost una dintre cele mai complexe directive. Deci vă mulțumesc pentru munca intensă și vă mulțumesc mai ales pentru faptul că în, două, în ultimele două luni și jumătate a trebuit să colaborăm atât de mult pentru a atinge acest obiectiv. Eu cred că am obținut un mare lucru. E prima directivă în acest domeniu, și un text echilibrat care, pe de o parte, e foarte echilibrat, există întotdeauna exigența de a ține cont de faptul că minorii au nevoi specifice și se află într-o situație vulnerabilă. E o directivă prin care vom lărgi spațiul comun de justiție și vom consolida valorile uh, statelor membre. Deci, încă o dată, vă mulțumesc. <coughs> Colegii mei au pus foarte multe întrebări și s-au spus foarte multe lucruri în legătură cu subiectele de care mă ocup și eu. Vreau să las și pe alți colegi și nu vreau să repet întrebările, să totuși aș avea o întrebare pentru ministrii prezenți. E vorba de imigrație, care ne duce cu gândul la o altă temă, și anume faptul că trebuie să combatem și traficanții de ființe umane, care practic înrăutățesc uh, situația refugiaților. Deci trebuie combătut acest fenomen. De asemenea, trebuie să ținem de asemenea cont aici de corupție și de faptul că trebuie să combatem frauda ce ține de interesele financiare ale Uniunii Europene. Toate aceste trei lucruri au legătură între ele. E important ca și în acest domeniu Uniunea Europeană să-și facă auzit glasul pentru uh, a face față acestor uh, uh, delicte și infracțiuni. Mulțumesc. Thank you. Mrs. Griesbeck, please. Mulțumesc, doamna Griesbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să susțin cele spuse de colegi și să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru treaba foarte bună realizată în aceste șase luni și mai ales pentru colaborarea cu noi în tot ceea ce ține de competențele Comisiei Libe și în ceea ce mă privește pe mine, după cum a spus și Caterina, um, mă interesează colaborarea în domeniul dosarului meu și anume prezumția de nevinovăție. Aș dori să mulțumesc domnilor miniștri și echipelor dumneavoastră, sunteți ca niște dirijori și e foarte important ca fiecare să își cânte partitura. Deci vreau să mulțumesc colaboratorilor dumneavoastră, pe care îi cunosc bine și îi văd acolo, și nu lui Valerii Trierweiler, ci lui Catrin Trierweiler. Haideți să nu facem confuzii. Și uh, vreau să spun acest lucru cu toată sinceritatea, pentru că am trecut prin momente foarte grele, dar președinția luxemburgheză a fost deosebit de eficientă în legătură cu aceste dosare. Câteva lucruri foarte rapide, după cum au spus-o colegii, sunt multe lucruri, deja s-au pus multe întrebări și um, sunt multe răspunsuri de dat. Deci, trei lucruri rapid pentru a continua ce spunea Caterina nu s-a făcut un pachet din ajutorul, uh, asistența judiciară, drepturile procedurale pentru copii și prezumția de nevino nevinovăție. Nu au fost tratate în pachet aceste lucruri, dar dosarele au mers împreună și în paralel. Și cred că ar fi important ca acum Consiliul să facă progrese pe uh, al treilea element al acestui non-pachet. E vorba de raportul colegului de Ion privind asistența judiciară. Uh, Sigur că avem o conotație bugetară, financiară, statele sunt uh, puse la punct uh, sau anumite state sunt uh, trase de urechi, dar ar fi realmente nevoie de mai multă armonie și eficacitate. Asta în primul rând. În al doilea rând, foarte rapid, știu că uh, vorbesc degeaba, dar e un subiect extrem de important pentru mine. Uh, eu și mulți alți colegi am considerat că ar fi foarte important să progreseze dosarul pachetului european și să nu uh, rămână situația ca, uh, ca și cum am fi pe o scară rulantă, încercând să urcăm pe o scară rulantă care coboară. Cam asta simțim de multe ori când uh, lucrăm la dosarul pachetului european, care e totuși un dosar extrem de important în combaterea tuturor flagelurilor cu care ne confruntăm. Un alt subiect esențial e o întrebare pentru ceea ce ne așteaptă în combaterea terorismului. Se vorbește despre suprimarea, identificarea și suprimarea conținuturilor, conținuturilor ilegale și apelurilor de incitare la ură de pe internet. Uh, Sigur, colaborăm cu providerii de internet, dar cred că ar fi foarte important să avem un angajament mai ferm și mai uniform din partea statelor, pentru că din cele 28 de state membre sunt unele care uh, finanțează supravegherea, care contribuie la supravegherea acestor rețele și altele care nu o fac. Și cred că ar fi bine ca Europa să um, intervină puțin pentru a eficientiza combaterea acestui flagel. Și probabil că aici uh, voi încheia vorbind de conținuturile ilegale și conținuturile care incită la ură. Vreau să spun că nu avem nici aici o definiție europeană a limitelor și a ceea ce înseamnă toate aceste concepte. La modul foarte pragmatic, poate că tocmai pentru a progresa ar fi bine să explorăm această idee. Mulțumesc! Thank you. Next is Thomas Chidovsky. Mulțumesc, Thomas Șdehovski. <clears throat> Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt um, obișnuit să vă ascult, așa că o să încerc să nu depășesc două minute. În primul rând, aș dori să mă alătur și eu celor care au mulțumit președinției luxemburgheze și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră. Ați fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. În patru luni și jumătate ați făcut o treabă foarte bună și vă mulțumesc. După președinția italiană, ați fost un exemplu de președinție. O președin ați fost o președinție care își ține promisiunile. Și acum trecând la conținut, în ceea ce privește centrele de criză, sunt de acord că grecii au făcut foarte multe. În acest weekend am fost la frontierele cu Macedonia. Cum vă explicați că încă sunt autobuze, autobuze legale care merg uh, de la Atena la frontierele macedonene? Costă 50 de euro biletul. Foarte adesea nu sunt uh, ocupate de refugiați și de migranți economici. Uh, aceasta este chiar o perversitate din partea mai multor state membre care permit traficul legal de persoane dintr-un loc în altul. Afacerile înfloresc, sunt, uh, e un gen de business dezgustător. Săracii sunt um, pur și simplu jecmăniți numai ca să ajungă în alte state europene. Ați vorbit apoi despre Europol și cred că ați spus foarte bine ce ați spus. Și am o întrebare specifică. Săptămâna trecută la Strasburg, cei de la Europol ne-au spus că se folosesc aceleași metode pentru a aduce ilegal persoane în Europa um, ca metodele folosite pentru traficul de arme de foc sau pentru alte tipuri de contrabandă. Și nu există legislație care să permită confiscarea obiectelor în astfel de cazuri. S-ar putea oare face ceva pe viitor? Următoarea întrebare se referă la bazele de date. Am vorbit foarte mult de luptătorii străini. În baza de date Europol sunt uh, listate 1700 de persoane, iar informațiile despre aceste persoane nu sunt transmise și celorlalte state. E vorba mai ales de informații din Regatul Unit e vorba de persoane care vor merge să lupte în Siria. Principala problemă în ziua de azi este că bazele de date nu funcționează. E a treia, era a treia întrebare și mă scuzați că am depășit timp. Mulțumesc, doamna von Kaufmann. Mulțumesc, domnule președinte, dat fiindcă timpul este limitat, aș dori să mă refer la un singur lucru, însă nu înainte de a mulțumi și eu, la rândul meu, președinției luxemburgheze și celor trei miniștri. Mulțumesc foarte mult pentru munca excelentă pe care ați depus-o și uh, vă urez și sărbători fericite cu aceeași ocazie. Uh, domnule ministru Braz, aș dori să mă refer la um, chestiunea parchetului european. Ați spus că s-au făcut progrese semnificative și ați spus de asemenea că, ne putem, că putem conta pe o încheiere rapidă a acestui dosar. Poate că așa va fi, dar știți că um, Parlamentul trebuie să aprobe acest dosar și, date fiind progresele, ar fi foarte important ca Parlamentul să fie informat cu privire la aceste uh, progrese făcute. Și aceasta ar fi rugămintea mea față de dumneavoastră, să ne informați uh, cu privire la evoluția dosarului și l-aș ruga și pe președintele Comisiei să... Uh, abordeze acest dosar în anul care vine cu președinția neerlandeză, ca să reușim până la urmă să urmărim situația și să luăm o decizie în cunoștință de cauză la final, să știm dacă susținem sau nu acest dosar. Sigur că ne dorim pachetul european, dar este foarte important să știm exact care sunt propunerile concrete din dosar. Mulțumesc mult și uh, la mulți ani de pe acum! Mulțumesc, Silvii! E adevărat că nu am abordat acest dosar cu uh, ambasadorul în țărilor de jos când a venit aici. A menționat-o Silvia, uh, dar uh, o vom, vom menționa și noi subiectul pe 11 ianuarie când ne întâlnim cu președinția viitoare în comisia noastră. Mulțumesc! Are cuvântul următorul coleg. Mersi. I have a comment and a question. Mulțumesc, domnule președinte. Am un comentariu și o întrebare în legătură cu noua propunere a Comisiei în legătură cu noua directivă armelor de foc menționată de domnul Schneider. Sunt de acord cu dumneavoastră că este foarte util să avem standarde comune pentru dezactivare, marcaje comune și definiții comune pentru uh, componente eh, esențiale și o mai bună transmitere de informații. Însă, propunerea are și o serie de elemente îndoielnice. Propunerea de a confisca eh, armele semiautomate care se aseamănă cu armele automate ilegale. Cum uh, se crește securitatea. Asemenea, arme nu au fost folosite în atacurile teroriste recente și sunt foarte rar folosite în orice fel de infracțiuni. Este foarte puțin probabil că această propunere va avea vreun efect uh, asupra terorismului sau asupra infracțiunilor cu arme de foc și este foarte dificil în practică să interziți ceva pe motivul că seamănă cu altceva, pentru că acest lucru depinde, este subiectiv dacă o armă semiautomată seamănă sau nu cu o armă automată. Cred că există un acord general în Parlament și în alte institu- instituții europene că legislația trebuie să fie proporțională și că drepturile cetățenilor nu trebuie să fie restrânse mai mult decât este necesar. Și că orice restricție trebuie să fie demonstrabilă Considerați că această propunere este proporționată, bine justificată și va crește credibilitatea instituțiilor comunitare? Sau este mai degrabă un exemplu de a face ceva pentru că trebuie să facem ceva? Vă mulțumesc. Doamna Stevens, vă rog. Mulțumesc foarte mult domnule președinte, stimați colegi. Am doar un comentariu. Dar înainte de a ajunge la acest comentariu, aș dori să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru munca excelentă din ultimele luni. Am ajuns la rezultate foarte bune. În această dimineață am citit un articol un, în presă și se spune că uh, ai dreptul de a fi primit care refugiat în propria ta regiune, după aceea acest lucru s-a schimbat și ai dreptul să fii găzduit oriunde în lume. Uh, acest protocol din 67 trebuie să fie abrogat pentru a ne uh, întoarce la acordul din 1951. Vă mulțumesc, doamna Malin Bjork. Vă mulțumesc. Încerc să fiu concisă. Însă cred că nu există niciun motiv să ne felicităm nu neapărat pentru președinția luxemburgheză, ci pentru instituțiile europene în general. Pentru că ultimele șase luni au arătat că instituțiile europene nu au rezultate și nu răspund în felul în care toată lumea se așteaptă. Vă repet îngrijorările noastre în legătură cu erodarea, eroziunea drepturilor fundamentale și periclitarea drept, statului de drept. Este foarte adevărat că atunci când discutăm despre refugiați care uh, caută protecție în Europa, mergem din rău în rău. Dacă, dacă ne citim rapoartele Amnesty ICNUR și altor agenții, uh, situația este foarte clară. Am fost cu delegația în Balcan și am văzut trecerea dintre Grecia, prin Macedonia, Serbia, prin Croația. Refugiații care își căutau un drum către siguranță și nu erau traficanți. Aceasta este, era situația în urmă cu un, o lună și jumătate. Însă acum avem rapoarte în legătură cu închiderea ale frontierelor, abuz, abuzuri, traficanții au reapărut, se face trafic la granițele Macedoniei. Așadar, de facto, traficanții au revenit, oamenii sunt blocați în Grecia pentru că unii par să-și dorească să avem centre de primire pe mare, însă nu se poate în discuțiile în legătură cu un nou sistem de grăniceri nu are nimic de a face decât dacă rezolvăm în primul rând cum primim refugiații și cum le acordăm protecție în Europa. Sper că aceste probleme se discută împreună. Așadar, uh, care este stadiul discuției în legătură cu schema de transfer permanent și ceea ce se, ce se întâmplă cu uh, respingerea refugiaților de la granița, granițele Uniunii. Vă mulțumesc, domnul Diurec. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să revin la ideile și dosarele care au fost moștenite de către președinția luxemburgheză de la președinția letonă, pentru că atunci s-a luat o decizie de a se lupta împotriva traficului de ființe umane. Și rădăcinile acestui fenomen însă la inițiativa Regatului Unit S-a adoptat o rezoluție ONU care viza însă doar apele dintre Libia și Italia. Mult prea puțin s-a făcut în acest sens. În special dacă ne uităm la cazul Libiei. S-a făcut foarte puțin pentru a se remedia lucrurile. Nu revin pentru a mă plânge sau pentru că Luxemburgul a avut doar sarcina coordonării muncii făcute de către statele membre, însă poate am putea să revenim asupra obstacolelor cu care v-ați confruntat în momentul implementării acestei decizii. Și în al doilea rând, o altă observație, aș dori să-i mulțumesc colegului Boni, care era la guvern, eu eram în opoziție și care acum critică un guvern pe care eu îl susțin și a fost foarte bine că a reacționat la prezentarea eronată a faptelor în legătură cu ceea ce se întâmplă în Polonia. Nu uh, au loc niciun fel de arestări în Polonia. Așadar, v-aș ruga să uh, vă abțineți de la aceste atacuri, în special dat fiindcă domnul Schulz s-a întâlnit uh, uh, recent cu doamna prim-ministru și sunt sigur că domnul președinte Schulz a fost informat în legătură cu, cu prezentarea falsă a faptelor din Polonia. Vă mulțumesc. Doamna Lauristin. Mulțumesc, Claude. Aș începe și eu cu mulțumiri pentru că am lucrat la protec- directiva protecției datelor și am avut o experiență foarte bună. În loc să avem o confruntare permanentă între Consiliul, Comisie și Parlament, am putut să avem o cooperare constructivă cu un calendar clar Uh, cu ceea ce a făcut Luxemburgul de la început, spunând că, da, suntem de partea Parlamentului, avem o abordare la pachet, însă avem un calendar propriu și obiectivul nostru este să ajungem la un rezultat în timpul președinției noastre. A fost un început foarte bun, un calendar comun și am o întrebare în legătură cu implementarea, pentru că după această bună experiență Mă aștept, aștept cu teamă viitorul pentru că ne-am stabilit un calendar foarte strict pentru implementare, doi ani pentru directivă și pentru regulament. Care este sentimentul dumneavoastră? Ce puteți face ca acest proces să fie coerent și ca în doi ani să avem o adevărată implementare? Ceea ce este crucial. O parte a problemei o reprezintă bazele de date comune. La mulți au pus această întrebare. Este crucial să urmărim acest lucru cu aceste baze de date comune, cu regulile pe care le-am stabilit acum. Într-un sens, ă, trebuie construit cadrul, însă mai există multe de făcut până în a avea un schimb practic, practic de informații și aici vin la problema definițiilor comune. Am văzut cât de dificil este să avem definiții comune în ceea ce privește problemele de securitate. Înainte de săptămâna trecută, nici nu aveam o decizie finală în legătură cu includerea securității în directivă. Am făcut-o cu anumite, cu anumite restricții. Însă este foarte clar că pentru a continua cu aceste programe, avem nevoie de definiții clare pentru a vedea unde, în ce stadiu este securitatea națională și unde uh, este unde trebuie să vorbim despre securitatea europeană. Și mi se pare lucrul cel mai important pentru bazele de date comune. Al treilea lucru se spun multe lucruri în legătură cu instituțiile nefuncționale, că este nevoie de un noi agenți de pază la graniță. Însă ce lipsește sunt propunerile Consiliului. Comisia vine cu o idee, noi discutăm și după aceea Consiliul apără sau încearcă să modereze. Însă unde sunt propunerile concrete ale Consiliului? pentru a pune în aplicare aceste instituții legate de transfer sau de agenții de, de frontieră. Consiliul mi se pare că este foarte pasiv. Stimați colegi, unele dintre întrebările dintre a, din a doua rundă sunt uh, în legătură cu migrația, însă Etienne și Filip au, și Felix au uh, o imagine globală în legătură cu ceea ce se întâmplă. Aș ruga să aș, i-aș ruga să intervină în legătură cu aceste subiecte, poate câte șapte minute fiecare, pentru că deja am depășit timpul alocat, însă mi se pare justificat pentru că aceste întrebări sunt importante. Mulțumesc, Claude. Înțelegeți că este destul de dificil să răspund în șapte minute la o oră de întrebări, însă încerc. Încerc să mă concentrez pe două aspecte care au revenit în mai multe întrebări, și anume transmiterea de informații sau lipsa acesteia, împiedicarea radic- și împiedicarea radicalizării. Unii dintre dumneavoastră au spus-o, schimburile de informații între statele membre și cu Europolul lasă de dorit. Așadar, trebuie să facem distinția între două aspecte. Pe de o parte, schimburi de informații între servicii și schimbul de informații polițienești și judiciare. În ceea ce privește aspectul schimburilor de informații, președinția luxemburgheză a luat inițiativa de a invita cinci servicii de informații la un, europene la Consiliul Jai informal și uh, la grupul antiterorism. Și acest exercițiu a, a fost primul de acest gen de după 2001. Știți fără îndoială că transmiterea de informații între serviciile de uh, informații este protejat de uh, statutul informațiilor cu caracter personal, care poate să difere de la un stat la altul. Este vor, aici vorba de relații bilaterale și multilaterale. După cum am spus, grupul de acțiune antiterorism, GAT, a, a, a pus în funcție înainte de iul, iunie 2000 s-a angajat să introducă înainte de iunie 2016 o platformă de comunicare a informațiilor, ceea ce privește schimbul de informații uh, judiciare și polițienești s-au înregistrat progrese datorită apelurilor lansate de Consiliu, însă constatăm că rămân încă de făcut eforturi pentru a ajunge la un nivel de schimburi de informații uh, care să uh, corespunde amenințărilor actuale. Constatăm de asemenea că doar 5 state membre și un stat asociat au uh, generat 50% din informațiile transmise punctului de contact Focal Point Travelers Europol și este vorba de 2080 de combatanți străini înregistrați. Acest punct de contact constituie un instrument important pentru uh, identificarea deplasărilor uh, combatanților teroriști străini. Jumătate din statele membre nu mobilizează uh, Europol Information System, sistemul de informare Europol în domeniul terorismului. Doar 1600 de combatanți teroriști străini sunt înregistrați în acest instrument și jumătate din statele membre ale Uniunii nu au o legătură între unitățile de luptă împotriva terorismului și canalul de comunicare, comunicare securizată Siena al Europol. Așadar, sunt de acord că nu trebuie neapărat mai multe instrumente noi de luptă împotriva terorismului, ci trebuie în primul rând să utilizăm mijloacele pe care le avem deja la dispoziție. Și din acest motiv Președinția luxemburgheză a făcut un exercițiu pentru a evalua starea de utilizare a instrumentelor existente. Acest exercițiu va permite să uh, avem o imagine mai clară în legătură cu instrumentele și uh, starea lor de utilizare. Comisia va face un studiu pentru a identifica obstacolele de ordin tehnic și uh, juridic care stau în calea transmiterii de informații la nivel european. Comisia va susține administrativ și tehnic statele membre pentru a îmbunătăți conectarea posturilor de frontieră la bazele de date pertinente ale Uniunii. În plus, Trebuie să lucrăm pe interoperabilitatea între diversele instrumente pentru a depăși obstacolele tehnice de la nivelul interconectării. Acest aspect este foarte important în ceea ce privește uh, sistemul Europol. Lansarea Centrului Contraterorist European, European Counterterrorism Center, susține uh, activitățile la nivel european în ceea ce privește um, serviciile și agențiile de aplicare a legii. Lupta împotriva terorismului nu poate să se bazeze doar pe măsuri represive, trebuie să se acorde o atenție specială părții de prevenție. Multe inițiative se bazează pe o colaborare strânsă între autorități și responsabilii religioși și sociali, Așadar, trebuie să folosim și mai mult instrumentele existente ale Uniunii care au uh, evoluat uh, semnificativ în ultimele luni. Există centrul de excelență al rețelei uh, de conștientizare a radicalizării și misiunea sa este să faciliteze schimburile de bune practici pe teren între experții Uniunii Europene în domeniul luptei împotriva radicalizării și experții din societatea civilă. În al doilea rând, SCAT, Strategic Communication Advisory Team, are un rol uh, foarte important pentru a prezenta um, o explicație alternativă um, radicalizării. În al treilea rând, Comisia a inițiat o platformă care întrunește statele membre și instituțiile europene um, pentru a acționa pe rețelele sociale, Twitter, Facebook, pentru a găsi soluții comune în fața acestui fenomen de radicalizare virtuală. În întâlnirea din 3 decembrie, o companie deja a trecut la modificarea condițiilor de utilizare pentru a elimina conținutul extremist de pe platforma sa. Forumul corespunde cu lucrările IRU, Internet Referral Unit, care încearcă să filtreze conținutul extremist de pe internet. Iată, așadar, în ceea ce privește împiedicarea radicalizării și pentru a răspunde la întrebarea specifică legată de directiva armelor de foc, încă este prea eh, devreme pentru a vă da un răspuns. Este un proiect care tocmai a fost prezentat și va trebui să fie discutat în președinția olandeză. În momentul de față nu sunt în măsură să vă dau detalii în legătură cu confiscarea acestor arme semiautomate. Fără îndoială este un subiect care va fi discutat în următoarele luni. Vă mulțumesc! spuneți cu anumită ușurare că președinția țărilor de jos va trata această problemă armelor de foc. Felix, te rog. Mulțumesc, Claude. În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care au avut cuvinte de laudă față de președinția luxemburgheză și care au subliniat și faptul că am avut o echipă excelentă de colaboratori care ne-au ajutat până în ultima clipă, deci, așa cum spunea doamna Grisbeck, referitor la întrebările puse de doamna Holmeier. Dumnezeu s-a referit la recrutare. Vă reamintesc că eu însumi am semnat în octombrie numele Uniunii Europene aderarea Uniunii Europene la Consiliul Europei a acord și un protocol adițional în legătură cu acest lucru. E o transpunere a rezoluției ONU din septembrie 2014 în legătură cu combatanții străini, uh, în care se abordează și problema recrutării în scopuri uh, teroriste. Avem un temei juridic, avem texte. Comisia a prezentat la rândul ei o inițiativă de directivă pentru a transpune în statele membre această rezoluție ONU. Deci, ca să vă răspund la întrebare, trebuie aplicată legea pe care o avem. Referitor la prevenție, am avut personal avantajul de a organiza împreună cu Comisia o conferință pe 19 octombrie aici, la Bruxelles, în legătură cu aspectele ce țin de prevenție nu totul ține de partea represivă, ci și prevenția este foarte importantă, la fel de importantă ca toate măsurile represive de care dispunem. Și reamintesc, concluziile trase atunci au fost pe ordinea de zi a următorului Consiliu Jai și au fost adoptate deci aceste concluzii au fost adoptate de Consiliul JAI ca făcând parte din concluziile oficiale ale Consiliului de Ministri. Acest lucru demonstrează faptul că ministrii de justiție vor să se intereseze de toate aspectele ce țin de prevenție. Deși e ceva ce încă nu s-a încheiat, totuși există o conștientizare în acest sens. Doamna Maier spunea că noi am făcut mai puțin Europa decât mai multă Europa. Nu sunt neapărat de aceeași uh, părere cu dumneavoastră. Domnul Boni a pus o întrebare în legătură cu discursul ce incită la ură. Da, și la Consiliul Jai s-a discutat despre acest subiect, care ține de aspectele non-legislative la Consiliul Jai am avut o dezbatere foarte serioasă pe această temă, deoarece credem că nu putem permite existența acestor discursuri eh, nici pe internet, nici în lumea reală. Și toate statele membre pot dispune de proprie legislație, chiar dacă operatorii de servicii online nu se implică la aceste eforturi, ceea ce nu e cazul. V-am spus că negocierile cu acești operatori uh, avansează bine, să toate statele membre au legi pe care le pot uh, aplica. E clar că nu poți urmări în justiție toate cazurile, să avem legi. Aici statele naționale nu au nevoie nici de o autorizație europeană, nici de uh, serviciile operatorilor de servicii pe internet pentru a interveni. În Luxemburg o facem în regulat de câteva luni și cred că uh, toate statele dispun de aceeași posibilitate. Acum, Ana Gomes pus o întrebare în legătură cu aplicarea de eventuale sancțiuni economice țărilor care nu respectă principiul solidarității. Nu este un principiu la Consiliu. Iar președinția luxemburgheză ar fi preferat un sistem de încurajare a celor care depun eforturi, un demers pozitiv. Deoarece sancțiunile economice nu ar soluționa problema, ci poate că ar crea alte probleme. Deci nu cred că e cea mai bună soluție. Ar fi mai bine să îi ajutăm pe cei care fac eforturi. E un demers mult mai productiv, aș zice eu. A spus și întrebarea legată de imigrația legală. E clar, din cauza faptului că nu există căi de imigrație legală, avem aceste probleme atât de mari ale imigranților ilegali care se îndreaptă către Uniunea Europeană. Suntem departe de a avea o soluție aplicabilă, însă măcar în timpul președinției luxemburgheze la un trialog am obținut un acord în legătură cu directiva privind cercetătorii și studenții. Aceasta este o cale legală prin care poți intra pe teritoriul Uniunii Europene. Nu e totul, însă măcar am ajuns la un acord în legătură cu acest aspect important. Domnul Depre a pus o întrebare în legătură cu ce a apărut în presă în legătură cu Danemarca. Nu știu dacă există o propunere oficială în acest sens. Nu știu dacă am putea spune că e o propunere concretă și oficială din partea acestui stat. Voi aștepta să văd ceva concret în acest sens, însă e clar și pe mine mă îngrijorează dacă într-adevăr ar fi niște propuneri oficiale e clar că Uniunea Europeană ar trebui să se intereseze. Referitor la utilizarea fondurilor de coeziune. Sunt de acord cu dumneavoastră și multe din discuțiile uh, de la JAI au uh, legătură cu ceea ce ține de sfera de distribuire a fondurilor de coeziune. Deci sunt de acord cu solicitarea făcută de dumneavoastră. Doamna Chinici uh, s-a referit la crima, criminalitatea organizată. În acest domeniu, Uniunea Europeană se află pe o poziție de slăbiciune, aș zice eu. Criminalitatea organizată e cu atât mai detestabilă cu cât uh, constituie o sfidare la adresa statului, a capacităților administrative a statului. Și e ceva inacceptabil pentru Uniunea Europeană și nu trebuie să lăsăm statele membre să facă față de unele singure acestor forme de criminalitate care uh, sunt transnaționale. Va trebui să discutăm încă mult pe această temă, să săptămâna trecută am obținut un acord, cum ar fi în ceea ce privește directiva privind protecția datelor. Aici un element esențial este schimbul de informații. Și tocmai astfel am putea afecta foarte mult, am putea um, avea un efect foarte mare asupra criminalității organizate prin un astfel de schimb de informații. Uh, doamna raportoare, Lauristin, știe că acesta este un element fundamental. E important să avem niște schimburi de informații mult mai bune între autoritățile judecătorești și cele polițienești. Astfel vom putea avansa. Și de aceea salut acordul încheiat recent, deoarece sunt de acord cu ceea ce ați spus și dumneavoastră cu privire la criminalitatea organizată. Doamna Grisbeck a adresat o întrebare în legătură cu asistența jurisdicțională. Am încheiat două texte, al treilea încă nu s-a încheiat și le-am reamintit colegilor de la Consiliu că, din păcate, aici nu e vorba doar de bani. Mulți uh, spun că, bineînțeles, asta va avea un cost. Da, e drept, însă miza e mult mai mare. Dacă vrem să continuăm să colaborăm așa cum am făcut-o de ani de zile, să aprofundăm această colaborare, să avem o recunoaștere reciprocă cât mai profundă a deciziilor hot- uh, uh, judecătorești, trebuie să știm exact cum se iau aceste decizii în toate statele membre. Deci garanțiile procedurale fac parte din acest lucru. Accesul la justiție, de aceea esențial, e un cost uh, pe care trebuie să îl acoperim. Deci statele membre trebuie să acopere unor lipsa de um, posibilități financiare a unor cetățeni care <clears throat> trebuie să aibă acces la justiție în orice situație. Le-am reamintit acest lucru de mai multe ori colegilor și sper că în timpul președinției neerlandeze să continuăm dezbaterea pe marginea acestui al treilea text, care e fundamental în ceea ce privește modul în care concepem noi în justiția în Uniunea Europeană, deoarece toți cetățenii trebuie să aibă acces la justiție, indiferent dacă locuiesc în statul lor de origine sau în alt stat membru și indiferent dacă dispun de mijloacele personale de a plăti aceste costuri. În calitate de ministru de Justiție al Luxemburgului, care în curând își va recăpăta toată libertatea de <laughs> exprimare pe acest subiect, vă pot asigura că nu mă voi da înlături de la niciun efort. Acum, referitor la parchetul european și optimismul meu. Era un fel de încurajare la adresa colegilor din țărilor de jos, din țările de jos. Vor avea nevoie de mult curaj și perseverență la acest dosar atât de tehnic. Între timp am încheiat articolele de la 1 la 35 și mâine, cred, sau apoi mâine, vom publica un document care conține textele consolidate. Um, textele articolelor de la 1 la 35. Aici tot triul de, triul de președinții s-a implicat, deci nu doar Luxemburgul. Aceste texte vor fi publice și vor putea fi consultate. Deci articolul de la 1 la 35 și asta vă va ajuta probabil și în dezbaterea cu țările de jos care se va ocupa de acest dosar începând cu data de 11 ianuarie. Deci faptul că vom face publice aceste dosare e practic una din modalitățile noastre de a preda ștacheta. Acum, doamnă Stevens, din păcate, colegul nostru Aselborn avea competența pentru a răspunde cu mai mare precizie la întrebarea dumneavoastră. Doamna Leosling a pus întrebări legătură cu intrarea în vigoare. Știu că unele state membre deja pregătesc intrarea în vigoare a directivei. Odată ce va fi publicată în gazeta oficială, vom avea un termen de 2 ani pentru a ne pregăti și e clar că și Comisia are rolul de a reaminti și a încuraja statele membre să pregătească intrarea în vigoare a acestui text, însă Cred că există suficientă motivație din partea statelor membre. Referitor la relocare, ultima întrebare pe care mi-ați adresat-o, vreau să vă reamintesc că la Consiliu, în octombrie sau noiembrie, am, am activat mecanismul de criză EPCR și în urma acestui lucru au avut loc mai multe reuniuni de follow-up cu prezența colegilor din Italia, Grecia, Turcia, dar și a colegilor din alte țări. De asemenea, s-a produs un raport înaintat Consiliului European, raport care e public. Deci și în această privință am fost activi ultimul comentariu și aș vrea să închei mulțumindu-vă încă o dată pentru excelenta colaborare din ultimele șase luni și vă spun că aștept cu nerăbdare să ne revedem în calitate de ministru luxemburghez al justiției, odată ce se va încheia mandatul țării mele la președinția Consiliului. Vă mulțumesc, Felix, Etienne dragi colegi, e ultima ocazie oficială de a ne întâlni cu uh, președinția luxemburgheză. Caravanele trec în continuare, se vor schimba. Pe 11 ianuarie ne vom întâlni cu țările de jos. Însă dumneavoastră ați reacționat foarte bine la, ul- la unele din provocările cu care ne-am confruntat. La ultima reuniune, uh, olandezii mi-au spus că au un exemplu demn de urmat, deci după dumneavoastră. Cum spunea și doamna Bjork, aici e vorba de faptul că am avut foarte mult dosare urgente, de foarte mult timp, și cu ajutorul președinției luxemburgheze și datorită muncii grele a colegilor implicați în trialoguri, am reușit totuși să obținem ceva. Asta e adevărul și vă mulțumesc pentru colaborare. Chiar ați avut o președinție care a știut să se concentreze pe probleme și la o conferință de acum câteva zile și domnul Boni era aici și se vorbea despre online privacy, o altă temă libe. Știu cât de multe s-au făcut uh, și în acest, uh, și acest domeniu. Ce deci a fost o perioadă bună de șase luni, ne așteaptă încă șase luni dificile, ajungem la implementare, cum spunea doamna Larston, însă eu cred că am reușit să înfiripăm și niște prietenii bune în timpul acestui mandat și uh, V-aș ruga să le dați orice sfat credeți de cuvință și urmașilor dumneavoastră din țările de jos. Vă mulțumim! Colleagues, we um, unfortunately we're running. Uh... Din păcate, dragi colegi, avem o mare întârziere, însă E de înțeles, toată lumea a vrut să intervină, mulți colegi au fost la trialoguri, mulți au vrut să intervină. Nu prea v-ați depășit timpul, însă am fost foarte mulți care am luat cuvântul, îmi cer scuze. Haideți atunci să trecem la punctul 4, înființarea mecanismul european pentru democrație, democrație și drepturi fundamentale. Vom reduce prezentarea, deoarece chiar suntem în, în, în urmă. Îi dau cuvântul direct doamnei Invelt, raportoarea, după care vor lua cuvântul raportor din umbră și alți uh, colegi. Sophie. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că cred că majoritatea colegilor din sală cunosc uh, fundalul acestui raport, un raport uh, legislativ, un raport aprobat în plenara Parlamentului, cu scopul de a dezvolta un mecanism de salvgardare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. Cred că schimbul de opinii pe care tocmai l-am avut cu președinția uh, luxemburgheză a subliniat necesitatea unui asemenea mecanism, pentru că în tratatele noastre și în Carta Drepturilor Fundamentale am stipulat uh, niște principii minunate, avem de asemenea um, foarte multă jurisprudență, avem toate structurile necesare și cu toate acestea statul de drept, drepturile fundamentale și guvernanța democratică trec printr-o perioadă foarte grea. Așadar, avem nevoie de un mecanism ca să ne asigurăm că suntem realmente comunitatea de valori uh, care ne dorim să fim. Ce am făcut? Ne-am întâlnit de două ori cu raportorii din umbră și cu uh, raportorul pentru aviz de la AFCO. Eu aș dori să, lucre, să lucrăm împreună ca o echipă Uh, lăsând la o parte toate regulile ce țin de redactarea unui raport. Așadar, vom colabora îndeaproape cu AFCO și am uh, definit uh, ce are de făcut fiecare raportor din umbră. Am pus un pic bazele, domnule președinte, cum ați făcut dumneavoastră când erați raportor pentru privind anchetele, ancheta legată de închisori. Deci uh, vă vom propune un proiect de raport la jumătatea lunii februarie și apoi vom începe întregul proces de depunere de amendamente, sperând să ajungem la vot la plenara din iulie. Desigur, dacă se va dovedi că avem nevoie de mai mult timp, cred că ar fi bine să uh, luăm uh, tot timpul care este necesar, să-l prevedem tot timpul necesar, pentru că e important ca toate grupurile să fie implicate și să nu ne trezim cu un text foarte controversat. Avem șase uh, subiecte pentru documentul de lucru, care sunt următoarele. În primul rând, un uh, tablou de bord privind statul de drept, valorile fundamentale și democrația, în al doilea rând, o întâlnire anuală pe această temă, apoi proceduri de screening și analiză de impact. În al patrulea rând, utilizarea articolului 2 din Carta Drepturilor Fundamentale ca bază pentru procedurile de infringement. În al cincilea rând, um, punerea în aplicare individuală și uh, intervenția cetățenilor în justiție și șase, crearea mecanismului în sine. O să vă transmit toate aceste lucruri. Uh, ultimul subiect este metode și mecanisme existente. Am avut o întâlnire pe această temă, se numește microaudiere, a durat o oră și jumătate, acum două săptămâni a avut loc și intenționăm să mai organizăm o audiere în 22 februarie împreună cu AFCO să ne întâlnim cu reprezentanții ai sistemului judiciar, reprezentanții la Curtea de Justiție, de la curțile constituționale din statele membre. Sperăm să participe și cineva uh, din judiciarul SUA, pentru că au mult mai multă experiență în acest domeniu, așadar va fi o audiere interesantă. Apoi vom mai avea reuniuni cu Consiliul și cu președinția Consiliului, pentru că, după cum uh, ați auzit în dezbaterea cu președinția luxemburgheză, acești, aceasta a început deja, a avut chiar un prim schimb de opinii în Consiliu pe această temă. A fost un început foarte modest, sperăm ca președinția uh, olandeză și președințiile ulterioare să ducă mai departe acest dosar și sperăm să continuăm într-o bună colaborare între Parlament, Consiliu și Comisia Europeană. Aici mă voi opri și uh, vă răspund cu plăcere la întrebări, dar vă pot și trimite prin mail mai multe informații dacă doriți. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe scurt, acesta este primul schimb de opinii. Documentul de lucru va fi prezentat în 15-16 februarie la Libe și vom avea și o mini-audiere împreună cu Comisia AFCO în februarie, după 22. Așadar, ținând cont de această structură, începem cu raportorii din umbră, primul fiind domnul Engel. I, uh... Mulțumesc, Claude. Nu mai vorbesc luxemburgheze de data aceasta, pentru că majoritatea reprezentanților au plecat, dar aș vrea să spun următoarele lucruri. Practic, ce am spus și mai înainte. Pentru că Cred că mm, acesta este lucrul care stă în centrul acestui raport și cred că trebuie realmente să uh, analizăm cu mare atenție situația. Nu trebuie să vorbim iarăși despre detaliile pe care le-am mai avut în legătură cu un anume stat din centrul Europei și uh, de uh, principiile pe care celelalte state membre le respectă în practica lor cotidiană. Ar trebui mai degrabă să aflăm dacă există o logică europeană a guvernanței, care a fost deja obținută sau care este considerată demnă de a fi obținută. E vorba de statul de drept și are uh, legătură și cu ceea ce numesc eu previzibilitatea statului, responsabilitatea statului și e vorba și de toate cazurile în care instituțiile au eșuat. Și sigur că e vorba și de uh, implicarea în activitatea judiciarului și așa mai departe. Multe dintre aceste lucruri um, fie sunt atacate mai recent în anumite state, fie n-au funcționat niciodată. Dacă mă uit la ce se întâmplă în Grecia, Văd că acest stat nu e capabil să-și controleze frontierele externe, ceea ce este o problemă dublă pentru, zona, pentru spațiul Schengen și pentru Uniunea Europeană în general. Și apoi, în al doilea rând, vedem că acest stat nu a ajuns niciodată realmente la ceea ce ne-am dorit noi să însemne standardele europene. În ceea ce privește corupția, în ceea ce privește fiabilitatea administrației, funcționarea administrației, și așa mai departe. Fenomene vechi și fenomene noi, dar tot felul de fenomene în orice caz. În plus, ce mai avem acum pe ordinea de zi, legat de terorism, agenda securității, toate acestea s-ar putea să ne împingă către o deraiere dacă nu suntem atenți. Toate acestea sunt domeniile la care trebuie să fim deosebit de atenți în acest context pentru a ne aduce o contribuție uh, semnificativă la viitoarele practici. I... Domnule Vrei, nu vrei să le răspunzi la toți la un loc? Ba da, spune doamna Infeld, am făcut o greșeală când am exclus acest subiect, lipsea de pe lista mea și uh, și acest subiect intră în documentul de lucru, asta vreau să spun. Eu încercam să nu-l menționez așa și speram că Sofie va reacționa. Ce scuze, suntem aproape de Crăciun și fac asta doar o dată pe an. Frank, uh, ai reușit să menții disciplina la noi la comisie. Bun, domnul Kirkhope. Domnule președinte, cred că avem aici o mică problemă. Una din dificultățile pe care le avem este că ne trezim mereu într-o situație în care punerea în aplicare este uh, văzută ca o problemă este analizată abia când devine o problemă și nu este deloc luată în seamă atunci când începe să fie făcută. Comisia este cea care ar trebui să judece, noi nu putem să fim și parte și judecător. Um, Eu aș prefera ca statele membre să adere la principiile de bază, să le respecte și anume să facă acest lucru de la bun început. Recent au avut loc mai multe cazuri în care membrii din Parlament și-au exprimat preocupările legate de state individuale. Uneori e vorba de intervenții obiective, dar alteori, sincer, nu e vorba decât de intervenții politice și subiective. Regulile sunt reguli foarte simple legate de drepturile omului, drepturile fundamentale, uh, și sunt uh, stipulate în texte și sunt în sine relativ obiective. Dar odată ce ne îndepărtăm de caracterul obiectiv, pierdem din vedere efectele reale și tot ceea ce se întâmplă. Și în plus, cred că trebuie să uh, nu ne grăbim niciodată să um, punem accentul pe un singur stat în anumite circunstanțe, pentru că dacă ne-am uitat la criterii obiective, am vedea că aceste încălcări se petrec în mai multe state uh, în repetate rânduri. Majoritatea statelor din cele 28 de state membre încalcă o regulă sau alta la un anumit moment. Și cred că ar fi mai bine să um, acționăm de la început în loc să așteptăm uh, un mare scandal, uh, o bășică care să explodeze și uh, abia atunci să vorbim despre drepturile fundamentale și drepturile omului. Nu e corect deloc. Ce vreau eu să spun este că trebuie să revenim la principiile de bază, trebuie să revenim la abordarea cea mai adecvată și anume intervenția Comisiei, pentru că Comisia este gardiana tratatelor, Comisia are principala responsabilitate, deci vă rog să nu lăsați aceste subiecte să fie politizate, să fie abordate subiectiv în așa hal încât uh, să se ajungă la astfel de dezbateri. Eu aș prefera să se facă o monitorizare de la bun început. Doamna Spinelli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de orice altceva, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei noastre pentru implicare de la începutul lucrărilor și, de asemenea, uh, pentru colaborarea cu toți raportorii din umbră. Aș dori să fac niște observații legate de document și mai ales legate de articolul 2 de care mă ocup eu ca raportor din umbră. Prima observație se referă tocmai la uh, sfera de aplicare a acestui document, la bătaia sa. Mi se pare că faptul că ne referim la dreptul primar al Uniunii Europene și că încercăm uh, să plasăm acest text pe picior de egalitate cu textele de bază face ca uh, articolul 51 să fie caduc. E vorba de niște principii care corespund cu tradițiile constituționale ale statelor membre și care corespund și uh, standardelor din Convenția Drepturilor Omului care uh, implică toate statele din Uniunea Europeană. Nu știu cum mai este posibil să vorbim de uh, restricționarea uh, punerii în aplicare a acestei carte, care ar trebui să fie aplicată pe deplin. Cred că aceasta este un element de bază pentru a se pune în practică un real stat de drept european. Și trec acum la articolul 2 și la al doilea subiect, Articolul 2 este un mod de a ocroti statul de drept și drepturile omului. Este vorba de un dispozitiv care se adresează statelor membre, dar ar fi bine ca pe viitor acesta să țină cont de uh, toate cazurile funcționale în, uh, din Uniunea Europeană, de toate instituțiile, agențiile, instanțele care astăzi acționează fără să fie controlate în niciun fel. Drepturile și principiile de la articolul 2 reprezintă chiar structura Uniunii Europene și, um, din acest punct de vedere, este nevoie de o adevărată protecție consolidată care să depășească articolele, uh, articolul 263 privind funcționarea Uniunii Europene. În concluzie, cred că în această primă frază în această primă fază, mă scuzați, trebuie să indicăm că viitorul mecanism de protecție nu trebuie să um, reflecte problemele interguvernamentale de la articolul 7, care, cred eu, că ar trebui să uh, fie lăsat pe seama organelor judiciare ale Uniunii Europene, care, uh, prin definiție, sunt uh, obiective pe plan politic. Pentru că altfel riscăm ca acest instrument să reproducă pur și simplu articolul 7. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Dragi colegi, suntem în mare întârziere, așadar o să verific, avem doi vorbitori domnul López Aguilar și doamna Fayon. Și aici se încheie lista vorbitorilor. Foarte pe scurt, nu am un comentariu, doar o întrebare. Stați puțin, spune președintele. Da, da, da, aveți cuvântul. Spuneam că o să fiu succint pentru că nu e un comentariu, e doar o întrebare. Știm cu toții că un indicator al democrației și al statului de drept în cultura juridică europeană este de ani de zile numărul de cazuri um, aduse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și numărul de, să zicem, condamnări ale uh, unui anume stat de această curte. Numărul uh, de uh, sentințe enorm pentru un anume stat din ultimii ani, cred că ne arată cum s-a deteriorat acolo democrația și cultura juridică. Uh, și, uh, cel puțin din perspectiva Consiliului Europei, acesta s-a extins la 47 de state, din care foarte multe nu au uh, un fond democratic. Ce vreau eu să spun? Oare uh, Uh, în acest mecanism privind statul de drept ne-am putea gândi la rolul pe care să-l joace Curtea de Justiție a Uniunii Europene atunci când uh, abordează cazuri în care este relevantă sau chiar esențială Carta Drepturilor Fundamentale, pentru că au fost unele cazuri foarte semnificative în care Curtea noastră de Justiție de la Luxemburg a început să evalueze și să afirme valabilitatea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene ca parametru juridic, ca o analiză a modului în care statele membre respectă statul de drept în cadrul juridic european după Lisabona. S-ar putea include și această uh, opinie? Mulțumesc! Mulțumesc, Juan Tania Fayon. Thank you, Chair. Um, for... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că sunt foarte de acord că avem nevoie de un asemenea mecanism. Deseori am subliniat în trecut aceste dificultăți în mai multe state, cum ar fi în Ungaria, dar și altundeva, că uh, pe lângă articolul 7, care este foarte delicat, nu avem altă modalitate de acțiune și aș fi foarte interesant dacă ar, ați putea să ne trimiteți documentul de lucru și poate că ar trebui să dezvoltăm o listă de indicatori. Cred că aceasta este intenția, de fapt, pentru a măsura nivelul democrației în fiecare stat și cred că trebuie să avem un obiectiv clar de a dezvolta anumite instrumente și măsuri și acțiuni de reacție. Poate puteți să-mi spuneți dacă vă gânde, gândiți în ce direcție să acționăm atunci când uh, reacționăm la încălcarea democrației și statului de drept. Puteți uh, conta pe toată susținerea noastră pentru că este un lucru care va fi crucial în lunile și anii următori. Vă, vă luasem de pe listă pentru că precaseți, însă acum v-ați întors, așadar vă dau cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea seamănă foarte mult cu cea anterioară și eu solicit informații suplimentare în legătură cu care instrument juridic eh, vorbim atunci când uh, încercăm să diferențiem prevederile juridice ale tratatelor, care sunt procedurile care trebuie să fie demarate sau declanșate, care sunt aspectele noi, așadar, pe care le aduce propunerea. Vă mulțumesc, Sofie, și suntem cu 20 de minute în întârziere și cer, îmi cer scuze pe, pentru colegii pe care îi țin în așteptare. Așadar, uh, nu au fost foarte multe întrebări, deci pot să fiu foarte rapidă, începând cu ultima întrebare. Cred că în final nu vom ajunge cu un instrument juridic, ci un set de instrumente care împreună vor fi un mecanism. Timothy a spus lucrurilor pe nume când a spus că nu ar trebui să ajungem într-o situație de a impune sancțiuni, ci să acționăm pe partea de prevenție. Mecanismul, felul în care ar trebui să funcționeze, uh, ar trebui să acționeze în diverse stadii, având acest dialog cu Consiliul, cu Parlamentele Naționale, pentru a se intra într-o fază de monitorizare să se lanseze un avertisment și doar după aceea sancțiune, articolul 7 sau altceva. Însă nu arătăm cu degetul, nu așteptăm până când se întâmplă ceva dramatic. Uh, pentru, vrem să instituim o cultură a drepturilor fundamentale pentru a preveni asemenea lucruri rolul Curții de Justiție, justiție în ceea ce privește rolul Cartei drepturilor fundamentale. Cred că acest lucru va fi discutat în 22 februarie, când vom avea o audiere cu reprezentanții justiției, inclusiv uh, Curtea de Justiție Europeană. Și în final, pentru Tonia Fayon, unii indicatori mm, sunt utili, felul în care vor fi utilizați rămâne de făcut, rămâne de, de văzut, însă, după cum spunea și domnul Error. Cum uh, definim democrația? Cum măsurăm aceste lucruri? Care sunt standardele? Unul dintre motivele pentru care domnul Timmermans refuză până acum să se conforme cu propunerile Comisiei Europene este pentru că nu se pot cuantifica democrația și drepturile omului, deci nu se poate face nimic. Și poate că există o greutate de adevăr acolo, dar uh, atunci când încercăm să evaluăm statele care vor să intre în Uniunea Europeană, atunci știm foarte bine care sunt aceste criterii. Deci suntem în stare să dezvoltăm standarde și să le definim și pentru membrii actuale ai Uniunii. Așadar, După cum spune Timothy, ă, sper să putem evita aceste dispute amare între un stat și altul, că un partid sau altul și sunt foarte ă, frustrată că aceste dispute nu au făcut prea mult pentru a îmbunătăți statutul drepturilor ă, umane, om fundamentale în Uniunea Europeană și au dus la diviziuni și mai mari. Fac așadar o solicitare Comisiei Europene să demareze aceste uh, proceduri pentru a face ca această comunitate a valorilor să devină o realitate. Mulțumesc pentru participarea la această dezbatere. Punctul 5. Situația din Mediterană și necesitatea unei abordări holistice. Avem aici două documente de lucru, doamna Mețola și doamna Kienge. Este vorba de gestiunea frontierelor și politica vizelor. Al doilea document de lucru, aplicarea eficientă a CAS, inclusiv oficiul de susținere sudică. Trecem direct la prezentarea primului document în legătură cu uh, gestiunea frontierelor și politica vizelor. După fiecare prezentare dăm cuvântul pentru întrebări și mulțumesc colegilor care au rămas și au așteptat această dezbatere. O am pe doamna Mețola în notițele mele și vă rog să faceți semn dacă doriți să interveniți. Cred că îi dăm cuvântul doamnei Mețola. care va vorbi despre primul document de lucru, gestiunea frontierelor și vizele. Mulțumesc, mulțumesc, Claude. Cred că voi face o prezentare pentru toate documentele care sunt prezentate astăzi. Pot fi relativ subcintă. Ne apropiem de sfârșitul a ceea ce a fost uh, un proces delungat și dificil Vă prezint acum ultimele documente de lucru. Nu a fost ușor întotdeauna, însă am încercat întotdeauna să găsim aspecte comune între diversele grupuri politice. Și uh, acest lucru a fost o problemă emotivă și uh, delicată pentru statele membre. Am identificat opt uh, domenii uh, CEAS și migrația. În ceea ce privește granițele, înțelegem că pentru a nu avea controle interne la frontiere, trebuie să consolidăm frontierele externe prin uh, sistemul de schimb de informații Schengen, SIS. Integritatea zonei Schengen și eliminarea uh, controlelor interne depind de standarde înalte aplicate de toate statele membre la granițele externe. O gestiune eficientă a granițelor externe va asigura o bună gestiune a acestor fluxuri de migrare în Europa și va asigura uh, Uh, înregistrarea și identificarea corectă a persoanelor care caută protecție în Europa cu uh, verificarea de securitate aferentă. Intrăm în detaliu în legătură cu ceea ce ne așteptăm de la Frontex și propunerea de a înființa o nouă agenție cu un mandat mult extins pentru a integra un, o gestiune uh, foarte uh, aplicată la nivelul frontierelor. Este urgent să se acționeze și aștept negocierile uh, în legătură cu propunerea Comisiei. Al doilea document de lucru se referă la sistemul comun de azil. Atunci când vorbim despre Dublin, trebuie să înțelegem limitele acestui sistem și este clar că statele membre trebuie să facă Uh, mult mai mult pentru sistemul comun de azil. Am uh, prezentat uh, mm, opțiuni în acest sens, în ceea ce privește transferul. Înțelegem că oamenii care au nevoie de protecție ajung în Europa noi trebuie să permitem toate, tuturor statelor membre să împărtășească responsabilitatea și nu doar statele de la granițele externe. Acest pilon trebuie să fie unul sub fundamental în orice practici de, exil, de azil. Eurodac obligă statele membre să amprenteze orice imigrant cu vârsta de peste 14 ani și ca aceste informații să fie transmise. Uh, pentru ca oamenii să nu își pericliteze viața pentru a ajunge în Europa, pentru ca după aceea să fie returnați, pentru că nu sunt eligibili, nu este abordarea corectă. Statele membre trebuie să determine volumul de Uh, migranți care vin să își caute loc de muncă uh, și aceste cifre trebuie să rămână o abordare centrală. Vorbim și despre un cartonaș, de un card albastru. Uh, statele membre ar putea să identifice oportunități pe piața de muncă unde cetățenii din statele terțe pot să vină să umple acest, uh, această necesitate. Pasul al treilea este să se utilizeze aceste documente de lucru și toate rezoluțiile și studiile pe care le-am adoptat până acum și vom lucra în timpul vacanței pentru a redacta un raport către dumneavoastră în 18 ianuarie. După cum am spus la început, nu a fost un proces facil și unii colegi uh, au avut probleme în cosemnarea raportelor cu mine și cu Cecil. Îi rog pe acești colegi, colegi să propună amendamente la aceste rapoarte în, momente, în momentul în care îmi privesc proiectul din partea noastră. Însă eu consider că acest proiect al documentului de lucru provine din susținerea transpartinică maximă pe care am putut-o obține în Parlament. În, dacă vrem să ajungem undeva, nu putem să rămânem uh, prinși în propriile noastre poziții fixe. Mulțumesc tuturor pentru susținerea constantă, pentru feedback, pentru observațiile făcute și va trebui să continuăm să lucrăm pe acest subiect și vă urez tuturor Crăciun fericit și la mulți ani! Trebuia să mulțumesc de la început că este ultimul stadiu în, al uh, proiectului de raport până în 18 ianuarie. Va fi foarte complex pentru că este vorba de migrație, de abordarea completă, globală. Așadar, Acest proiect de raport va fi prezentat în data de 18 Cecil, în calitate de raportor, dacă vrei să ne prezinți următorul document. Con uh, la fi... Mulțumesc! Prin finalizarea acestor ultimele trei documente de lucru, putem spune că ne încheiem munca pregătitoare la proiectul de raport care va fi prezentat, așa cum spunea colega mea, în Comisia Libe la Strasburg pe 18 ianuarie. După cum ați putut vedea, aceste documente sunt foarte detaliate, evaluează situația din trecut, pe cea actuală, sunt um, incluse referiri la studii, la vize și fiecare document de lucru consider, uh, conține relată, um, specific, uh, recomandări specifice și din partea raportorilor din umbră. Noi am încercat să ajungem la un compromis cu toate grupurile uh, politice și cred că am reușit. Îi mulțumesc colegei mele Roberta Mețola pentru disponibilitatea de care a dat dovadă și îi mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că au contribuit la realizarea acestor proiecte și ar vrea să prezint pe scurt conținutul acestor trei documente de lucru. Voi începe cu sistemul european comun de azil, Mă voi opri asupra regulamentului de la Dublin. Cu siguranță acest document nu a reușit să respecte spiritul pentru care a fost conceput, și anume să garanteze un acces rapid la protecția internațională și să îmbunătățească eficiența procedurilor de azil, evitând așa numitul asylum shopping. Și în ultima vreme, când am avut fluxuri migratorii atât de importante, ne-am dat seama că procedurile de la Dublin sunt costisitoare, nevoioase, transferurile uh, secundare sunt uh, foarte numeroase, criteriile uneori sunt aplicate în mod arbitrar și deși există o ierarhie în ceea ce privește statul membru competent pentru analiza procedurilor, se prevede, de exemplu, existența legăturilor familiale, însă criteriul care se impune cel mai adesea este uh, statul în care s-a intrat în primul rând. După părerea mea, existența unor legături cu anumite state membre ar trebui să fie Uh, să aibă întâietate în afara acestui criteriu de intrare pe teritoriul unui stat membru. Doar așa am putea să combatem și traficanții. Uh, principiul legăturilor uh, de familie ar trebui de asemenea să fie avut în vedere și aici să nu se includă doar rudele de gradul întâi ar trebui să se analizeze în mod punctual toate limitele existente și, existente și să se facă o propunere mult mai bună. Am putea avea, de exemplu, un sistem central colectiv pentru uh, repartizarea responsabilităților uh, între statele membre. Un sistem care să fie conceput um, uh, prin stabilirea unor praguri pentru fiecare stat membru să se știe clar că uh, un anumit stat care și-a depășit pragul de relocări nu ar trebui să mai accepte altele atâta timp cât alte state membre nu ating pragul uh, stabilit pentru ele individual. De asemenea, uh, așa numitele mișcări secundare trebuie evitate și trebuie să fim cinstiți și în confruntările cu Comisia. Prea multe state membre nu au aplicat uh, prevederile din sistemul comun de azil în legislațiile lor naționale. De aceea nici măcar nu putem analiza obiectiv avantajele și dezavantajele acestui sistem. Și acum, referitor la dezvoltarea canalelor de imigrație economică. Și în acest caz, pornim de la realitatea ce ține de contextul actual. Fragmentarea cadrului legislativ european permite uh, accesul cetățenilor de pe piețe din țări terțe la piața muncii europene. În document veți vedea foarte multe date statistice care evaluează situația Europei, unde există mari probleme demografice. Piața muncii are de suferit de pe urma acestui fenomen. Sunt analizate și situații în care nivelul de competențe al uh, migranților este subutilizată. Este sectoare în care lipsește mâna de lucru până în 2020. Și un lucru îngrijorător e că între 50 și 70% din migranții care vin și trăiesc uh, și lucrează în Europa nu vin aici ca migranți economici, ci din alte motive. Deci e un sistem cu multe lacune, fragmentat, uh, și mai ales nu ține cont de o abordare globală în ceea ce privește nevoile pieței de muncă. De aceea propunem niște recomandări și citesc principalele recomandări. Încurajăm statele membre și UE să identifice limitele de pe respectivele piețe ale muncii, ținând cont de faptul că pe termen lung UE ar trebui să aibă reguli generale pentru migrația economică pentru a acoperi aceste lacune recomandăm o mai bună recunoaștere a calificărilor profesionale pentru a le permite emigranților economici să ocupe posturi pe măsura calificărilor. De asemenea, E nevoie de instrumente diferite, mai inovatoare, care să permită o reacție adecvată la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și, în ultimul rând, referitor la directiva privind Blue Card, cazul albastru. Nu cred că e un instrument care să poată acoperi nevoile de pe piața muncii. Nu cred că ar putea fi un canal de imigrație legală. În propunerea de revizuire, Comisia ar trebui în primul rând să înlăture contradicțiile față de sistemele naționale paralele. Noi ne dorim o revizuire a directivelor, um, o revizuire ambițioasă în ceea ce privește sfera de aplicare. Și, în ultimul rând, documentul de lucru privind gestiunea frontierelor și politica vizelor. Din propunerea Comisiei privind agenda de imigrație, luăm act de faptul că gestionarea granițelor externe e un aspect al politicii comune de migrație. De aceea e nevoie de o mai bună gestionare exter- ă, a granițelor externe prin care să se garanteze respectarea pe deplin a drepturilor uh, um, imigraților, în funcție de dreptul european și cel internațional. Aici, să nu uităm și operațiunile de salvare în apele teritoriale UE, dincolo de operațiunile de cercetare și salvare. Acest document conține mai degrabă informații de natură tehnică. Se vorbește pe la despre rolul uh, Frontex sau altor uh, agenții și nu neapărat de codul Schengen sau codul vizelor. Recomandările noastre sunt mai limitate totuși decât în cazul altor documente. Și asta nu din cauza unor divergențe de fond, ci pentru că Parlamentul se va pronunța în curând în legătură cu anumite prevederi specifice cu privire la documentul de lucru. E vorba de revizuirea codului de vize. Comisia a prezentat tocmai o propunere în legătură cu noua agenție privind paza de coastă și paza de frontiere. Însă Parlamentul încă nu a avut timp să se pronunțe în legătură cu această propunere. Tot așa cum nu ne-am pronunțat în legătură cu revizuirea codului Schengen. O vom face, deoarece sunt teme foarte importante pentru noi acum în contextul revizuirii codului de vize, deoarece vrem ca acesta să fie un instrument care să asigure un acces uh, în siguranță uh, pe teritoriul Uniunii Europene cetățenilor din țări terțe. De asemenea, țin să mulțumesc deja uh, și a, țin să mulțumesc uh, de asemenea și secretariatului Comisiei Libe pentru sprijinul din ultimele luni. Mulțumim, Cecil, dragi colegi. Suntem în continuare în întârziere. Voi verifica cine e pe lista de vorbitori și o voi încheia. ECR, um, Barbara from the GUE, um, Ignacio Carau for the FTD, um, and I'm going to add Mrs. Winberg. got, um... Și adăugăm și pe doamna Lindberg, Juan Fernando și domnul Coelho și închidem lista vorbitorilor pentru că trebuie să încheiem la ora 18.30. În ceea ce privește raportorii din umbră, doamna Stevens, dacă vă, și vă, v-aș ruga să vă limitați la două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc foarte mult raportorilor, însă am considerat și eu că raportorii au căutat o susținere largă pentru raportul lor. Însă dacă se dorește această susținere largă, trebuie să vă asigurați că toate grupurile sunt implicate de la bun început. Pentru că noi tocmai am fost implicați la sfârșitul procesului atunci când textul era gata și nu este o modalitate bună de a lucra. Acesta ar fi critica din partea grupului nostru. Am depus un document, însă nu am mai eh, primit niciun fel de alte informații. Alte informații, așadar regret eh, acest lucru în numele grupului meu și în ceea ce privește mm, documentului de lucru EASO, informațiile pe care le-am redactat eu au fost uh, reformulate de către raportoare într-un anumit sens. Erau îmbunătățiri pentru că au apărut uh, aspecte de fundale, însă în ceea ce privește politicile, punctul meu de vedere nu a fost preluat deloc s-a transformat într-un document în care apar tot felul de soluții nerealiste care contravin dorințelor populației, de exemplu reformularea mecanismului de la Dublin și mecanismul de redistribuire, nu se face nicio legătură cu protecția granițelor externe și nu se spune nimic în legătură cu cheia de distribuire injustă de acum. Noi considerăm s-a spus că, s-a spus că solicitanții de azil vor fi distribuiți uh, în mod nelimitat între statele membre mi se pare ciudat că aceasta este politica Parlamentului pentru că este inacceptabilă alegătorilor uh, flamanzi. Domnul Kerkhoff este raportor pentru, pentru politica de distribuire. Redistribuire, da, transfer, da, dar sub condiții foarte stricte, cum ar fi limitarea numărului de uh, persoane, mi se pare că raportorii deja au decis în avans care va fi rezultatul. Dar nu vom avea interpretare după 18.30, așadar îi rog pe colegi să respecte timpul de exprimare. Barbara Spirelli, dumneavoastră vă respectați întotdeauna timpul de vorbire, deci nu este un comentariu în legătură cu dumneavoastră. Mulțumesc că vreau să le mulțumesc celor două raportoare pentru munca excelentă pe care au făcut-o. Au fost foarte atente și foarte punctuale și avea și niște chestiuni critice pe care eu sugerez că ar trebui să le abordăm. Pentru că aceste documente să nu fie doar o imagine a situației actuale și câteva propuneri de reformă. Aș vrea să mă concentrez asupra câtorva aspecte. Frontex. Uh, care devine agenția de pază a frontierelor și de pază a coastei. Noul Frontex, care va interveni fără acordul statelor membre. Cum se soluționează problema responsabilităților? Directorul Frontex nu e ales, nu poate fi tras la socoteală de niciun parlament, deci avem o agenție care, iată, are puteri nelimitate, însă Răspunderea le revine în continuare statelor membre. O altă întrebare legată de Frontex și intervențiile în țări terțe, fără niște măsuri suficiente de protecție a drepturilor omului. Nu știu dacă ar fi cazul să includem acest lucru sau nu în raport. Și acum operațiunile de căutare și salvare. se pare că nu mai sunt o prioritate pe agenda de lucru a comisiei. După părerea mea, cred că ar fi important ca aceste operațiuni să fie incluse în raport. Și în ultimul rând, țările terțe, mai ales ceea ce mă îngrijorează pe mine în momentul de față în mod preponderent, și anume Turcia. Mi se pare că într-un astfel de raport trebuie să se spună clar că uh, colaborarea noastră cu o țară care încalcă drepturile fundamentale trebuie să se întrerupă odată ce se întâmplă acest lucru. Vă mulțumesc și nu depășesc timp. Domnul Corau are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să le mulțumesc celor două coraportoare care au uh, redactat un document de lucru excelent în ceea ce privește sistemul comun de azil. În ceea ce privește celelalte două privințe, mai am totuși niște îndoieli ca și doamna Barbara Spinelli. Da, se trece în revistă situația actuală, însă totuși lipsesc anumite lucruri. Trebuie făcute lămuriri, deoarece multe lucruri sunt cam neclare. În ceea ce privește sistemul de azil, salut uh, acest document. Cred că acum știm cu toții că sistemul de la Dublin s-a dovedit uh, foarte deficitar și că trebuie înlocuit. Sper să reușim să facem progresele necesare pentru a fi la înălțimea unei provocări care pune la încercare însă și existența Uniunii Europene. De asemenea, cred că e nevoie de un sistem central privind uh, Uh, cererile de azil. Astfel am uh, ușurat presiunile în ceea ce privește cererile de azil asupra anumitor state membre și am împiedicat și anumitele mișcări secundare. În ceea ce privește sistemul de vize. Mă bucur că sunt aici și colegii Lopez Aguilar și Coelho. Se, știu că se fac eforturi pentru a uh, Uh, se propune și uh, un nou tip de vize și anume vizele umanitare. Deci îmi doresc să se întâmple așa ceva. De altfel, uh, dați fiindcă se apropie sărbătorile, vă urez tuturor un Crăciun fericit și cu siguranță vom avea ocazia să vorbim din nou. Îmi pare rău că nu avem timp, e un raport atât de important, cu atât de multe elemente princip- importante. Îmi pare rău că așa s-a nimerit programul nostru. Însă, ce să facem? Trebuie să mergem înainte. Domnul Lopez Aguilar are cuvântul acum și vă rog două minute doar, ce ne apropiem de sfârșit. Rao for the point he has just made because that was precisely my aim. Of course all the credit goes to... Da, Eh, sunt de acord cu domnul Corau. Cele două coraportoare sunt eh, responsabile pentru succesul acestui raport, domnule Metzola și Chienghe. În raport se face o trimitere explicită la importanța deschiderii unor căi legale pentru acei solitanți de azil care se află în situații umanitare și care bat la porțile Uniunii Europene. Vă reamintesc că în raportor și la reformarea codului vizelor. Și unul din punctele cele mai relevante pe care vreau să le dau de înțeles acelor grupuri cei care încă mai au ezitări, e tocmai acesta. Haideți să profităm de ocazie pentru a avea și vize umanitare. Așa cum spunea domnul Corau, nu doar pentru a avea o coerență cu articolele 90 și 95 din codul actual de vize, ci și pentru a deschide o cale mai largă de acces celor care încearcă să solicite azil din motive umanitare. Deoarece aici e vorba de respectarea dreptului internațional de către Uniunea Europeană și de către fiecare stat membru. Deci, încă o dată, le atrag atenția tuturor colegilor din toate grupurile politice în legătură cu faptul că e important să profităm de faptul că noi suntem gata să sprijinim acest raport excelent și să facem legătura între acesta și următorul raport privind uh, versiunea reformată a codului de vize. Vă mulțumesc, are cuvântul acum domnul Coelho. Tu stați... Uh, mulțumesc, domnule președinte, și eu doream să mulțumesc uh, colegelor noastre Metzola și Chienghe pentru munca realizată. Eu aș dori să mă refer la politica azilului și la politica vizelor. Sunt două domenii legate de gestionarea frontierelor care ne arată clar că nu există o soluție unică, magică pentru criza refugiaților. Care este sensul unei mai buni gestiuni a frontierelor dacă sistemul de azil este deficitar și nu avem o cooperare mai bună cu statele terțe. Avem nevoie de o strategie care să țină cont de toate aspectele și de o abordare globală. Acest document de lucru subliniază faptul că gestionarea frontierelor se bazează pe două principii, care sunt de asemenea și baza zonei Schengen încrederea reciprocă și uh, responsabilitatea partajată. Mai mult ca niciodată trebuie să le uh, punem în practică. Mecanismul Schengen și uh, SIS trebuie să fie piloni ai încrederii reciproce, iar Frontex este un pilon al responsabilității partajate pentru că oferă sprijin tuturor statelor membre în gestionarea frontierelor și în analiza riscurilor. Ținând cont de toate acestea, trebuie să fie clar ce ne dorim de la Schengen. Dar asta vom discuta mâine dimineață, deci nu vreau să anticipez. Voi reveni la o remarcă anterioară. O gestionare eficientă a frontierelor nu va fi un glonț de argint, dar dacă ne dorim uh, păstrarea integrității spațiului Schengen și dacă vrem să putem să-i primim pe toți cei care își caută un refugiu pe țărmurile noastre și să respectăm drepturile fundamentale, avem nevoie de o mai bună gestiune a frontierelor externe, nu externe, nu doar, ci și încredere reciprocă și responsabilitate partajată. De aceea salut propunerea Comisiei Europene de a avea o pază de coastă și de frontieră, mai ales în acest domeniu, raportoarele au cerut pe una dreptate o strategie care să acopere toate aceste aspecte. Trebuie să nu ne temem să începem să lucrăm la aceste măsuri uh, pe baza propunerilor existente. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Winberg. Tackar ordförande. Eh, en svaghet i gräns... Mulțumesc, domnule președinte. Un punct slab în ceea ce privește protecția frontierelor este faptul că unele state membre sunt state de tranzit. Ar fi nevoie de amprente digitale, ar fi uh, nevoie de alte măsuri, cum a spus și doamna Mețola, dar acestea nu funcționează în Grecia și în Italia. Grecia ar trebui să își facă treaba, dar uh, ce face, de fapt, pentru a-i primi pe toți acești uh, oameni? Ne așteptăm ca anul viitor să mai sosească 2-3 milioane de uh, persoane. Se va rezolva oare problema prin centrele de criză, prin uh, relocalizarea migranților? La ora actuală avem doar 158 de persoane care au fost relocalizate. Oare cum vom face ca să meargă mai bine? care sunt consecințele cotelor pentru statele membre de primire sau pentru statele care nu primesc migranți? Sunt sancționate? Li se aplică un avertisment? Ar trebui să fim pregătiți pentru anul viitor. Acestea ar fi cele câteva întrebări ale mele. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul din nou raportoarelor, vă rog, pentru un scurt uh, rezumat, începând cu doamna Chienghe, dar vă rog pe scurt, pentru că trebuie să terminăm în 10 minute. Mulțumesc. Si, eu... Mulțumesc. Și eu le mulțumesc tuturor pentru contribuții. Cu siguranță vom avea ocazia să discutăm mai pe larg. Reacționez la ce m-a întrebat Barbara Spinelli în legătură cu noua agenție și cu modificările aduse la agenția Frontex. Să, repet, vom avea o discuție ad hoc în legătură cu propunerea de regulament. Operațiunile de căutare și salvare sunt o prioritate pentru noi și o parte importantă din sistemul de gestionare a frontierelor. Deci nu mă voi tinde mai mult. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și uh, sărbători fericite tuturor! Thanks, Cecile. And Roberta, please. Yes, th thank you, Claude. Even I would like... Roberta, mulțumesc, Claude, și eu aș dori să le mulțumesc din inimă raportorilor din umbră, Ceciliei și tuturor celor care s au uh, implicat. Avem uh, un set de documente minunat care sper să se transforme într-un raport care să se bucure de un sprijin uh, transpartinic. Doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care ne-au trimis documentele și reflexiile lor. Aș dori să o liniștesc pe Helga Stevens pentru că unele din chestiunile menționate de ea astăzi au mai fost tratate în alte documente de lucru și vor fi incluse, în, vor fi abordate în redactarea raportului final. Aștept cu nerăbdare amendamentele. Nu-mi fac iluzii, cred că vor fi multe și aștept cu nerăbdare un uh, proces uh, adecvat între toți cei implicați ca să obținem un text care să fie susținut cât mai mult și cât mai larg la plenară. Vă mulțumesc! Ne mulțumesc amândurora. Vă mulțumesc amândurora. Nu e ușor, după cum uh, s-a văzut, pentru că în timp ce lucrați, Consiliul face propuneri suplimentare sunt foarte multe provocări legate de acest raport uh, și uh, nu doar obținerea, dificultatea de a obține un acord politic, ci uh, numărul mare al detaliilor. Mulțumesc tuturor celor care au avut răbdarea de a rămâne în sală și de a-și aduce contribuția. Mulțumesc raportoarelor, aștept cu nerăbdare proiectul de raport pe 18, atunci măcar vom avea un text pe care să-l discutăm și situația noastră va fi mult mai solidă. Mulțumesc membrilor pentru participare și aștept cu nerăbdare raportul pe 18. Mulțumesc, dragi colegi, ne vedem mâine la 9. Dacă nu ne vedem, ă, asta e, dar ă, vă spun de acum la revedere, dar ă, cu restul ne vedem la 9. Dar vă rog să veniți la 9, altfel o să mă simt singur. Ne vedem mâine.